Colleghi, signori gentili ospiti, buongiorno. Noi riprendiamo. Dragi prieteni, dragi colegi, uh, vă salut pe toți și reluăm reuniunea întreruptă săptămâna trecută. Astăzi avem o serie de grupuri de discuții dedicate unei teme foarte importante și anume corupție și fraudă în paguba și în dauna intereselor financiare ale Uniunii Europene. În primul rând, Întreb colegii dacă nimeni are nimic de obiectat pentru a adopta ordinea de zi. Dacă nu, o vom adopta așa cum v-a fost transmisă cu o modificare în ce privește reuniunea coordonatorilor va începe la 17.30 uh, și nu la 18. Deci în acea, această sală la 17.30 și nu la 18. Reuniune cu ușile închise a coordonatorilor. Putem considera ca fiind adoptată ordinea de zi, nu, nimeni nu are nimic de obiectat, foarte bine, atunci secretariatul poate să Uh, consideră ca fiind adoptată. Ca adesea vă reamintesc, ca întotdeauna mă scuzați, vă reamintesc că această reuniune este difuzată în direct pe internet, pe site-ul Parlamentului European și începem Reluând uh, de unde întrerupsesem uh, săptămâna trecută lucrările subcomisiei noastre pe tema corupției și fraudei în dauna intereselor financiare ale Uniunii Europene. Avem uh, experți invitați aici, cineva din partea PricewaterhouseCoopers de la Haga, domnul Vin Vensin, care va prezenta un studiu finanțat de Parlamentul European cu titlul cum uh, sustrage crima organizată fondurile Uniunii Europene. Doamna Ligeti, doamna profesoară Ligeti, care ar fi trebuit să ne vorbească despre aplicarea unor instrumente de drept penal împotriva fraudei și corupției în dauna intereselor financiare ale UE, nu a putut să sosească astăzi alături de noi. Dar avem aici pe domnul Jean-Pascal Toro din Belgia, magistrat, ne va vorbi despre experiența belgeană în lupta împotriva fraudei în dauna intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și mai avem doi reprezentanți ai autorităților vamale din Germania, dr. Keller și domnul Geisreiter, care ne vor vorbi despre experiența germană. Și în încheiere o vom avea alături de noi pe Isabel Gieguzo, șef de unitate al OLAF, Uh, strategia, care va vorbi despre strategia antifraudă a Comisiei Europene. Iată, un prim grup cu foarte mulți invitați și dezbaterea, așa cum am făcut întotdeauna, se va desfășura așa după cum urmează, începând cu oaspeții, uh, cu domnul Wim Vensing din partea PricewaterhouseCoopers, Domnia sa va lua cuvântul, uh, va avea 10 minute la dispoziție, la fel ca toți invitații și imediat uh, după ce vor fi intervenit toți raportorii, toți invitații, vom deschide și o dezbatere în aceeași formulă, două minute pentru fiecare coordonator și fiecare membru al subcomisiei noastre. Și cu asta dau cuvântul domnului dr. Vensing, care ne va prezenta studiul său finanțat de Parlamentul European. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia oferită de a prezenta studiul și anume cum uh, deturnează crima organizată fondurile Uniunii Europene, comandat studiul de Parlamentul European uh, de Comisia de Buget, a fost publicat anul trecut, domnul Sondergaard uh, a făcut chiar presiune asupra noastră ca să fie cât mai exhaustiv acest studiu Uh, pe scurt, vă introduce scopul studiului și unele definiții, deoarece credem că sunt importante uh, și să ne prezentăm și descoperirile, apoi și recomandările și asta e foarte important. Și asta în 10 minute voi încerca să o fac. Acum, scopul studiului a fost să vedem modul în care crima organizată deturnează fondurile UE și cum putem noi uh, lupta împotriva acestui fenomen. Înainte de a uh, răspunde la această întrebare sau de a răspunde la întrebarea dacă există acest fenomen, uh, pentru acest studiu noi am definit lucruri cum ar fi ce înseamnă crimă organizată, ce înseamnă fondurile europene și cum pot fi ele deturnate. Ca să ne asigurăm că toată lumea vorbește pe aceeași limbă, ca să spun așa. Și Apoi am pus întrebarea dacă crima organizată deturnează fondurile UE și în ce măsură uh, și prin ce metode. După ce am răspuns la aceste întrebări, am făcut și anumite recomandări care credem noi că pot contribui la mm, creșterea uh, capacității UE de a lupta împotriva acestui fenomen. În cuprinsul acestui studiu am acordat o atenție specială așa numitelor fonduri de cheltuire, care fac parte din bugetul UE, desigur, însă sunt resurse proprii în care sunt cuprinse sume provenite din TVA, din taxe, impozite, toate acestea pot fi considerate, da, ca fiind, făcând parte din fondurile UE, pentru că și TVA și accizele atrag uh, infractorii, atunci și uh, deturnarea acestor fonduri provenite din, uh, de exemplu, uh, deturnarea banilor TVA, trafic de țigarete și așa mai departe, le-am luat și pe acestea în considerare. Am constatat că există anumite confuzii între respondenții la studiul nostru la întrebarea uh, ce anume înțeleg prin fonduri europene. Bun, uh, deturnarea se poate înțelege în mod normal ca o uh, folosire uh, greșită, dar intenționat greșită uh, sau improprie și a făcut diferența între uh, utilizarea improprie, dar intenționată și neintenționată. Și am conectat toate astea la cadrul juridic uh, existent și uh, asta se regăsește sub definiția de fraudă. Uh, Acum, temeiul juridic pentru a acționa uh, la nivel european uh, pentru a, este, sigur, articolul 325, care spune că trebuie apărate interesele Uniunii Europene. În primul rând, sigur, noi ne-am alăturat unei dezbateri foarte uh, îndelungate în legătură cu modul de a combate crima organizată și poate că niciodată nu va exista o soluție universală sau o definiție universală a crimei organizate. Eu aici aș vrea să uh, reproduc uh, vorbele unui fost director Olaf care spunea că uh, crima organizată e un fenomen care este în continuă schimbare, într-o lume în continuă schimbare. Și atunci și definirea sa uh, se schimbă, definițiile diferite uh, înseamnă puncte de vedere diferite și poziții diferite față de acest fenomen. Bun, dar uh, atâta timp cât o, existen- cât o definiție de lucru e utilizată de toți actorii implicați în lupta împotriva crimei organizate, nu e așa problematică această chestiune. Instituțiile europene și agențiile europene, din păcate, nu utilizează aceeași definiție pentru crimă organizată. Asta în cazul în care se ocupă de acest și uh, pentru acest studiu am combinat elemente din definiții existente, cum ar veni uh, definiția prezentată în cons- decizia cadru a Consiliului pentru combaterea crimei organizate din 2008. Aici am adăugat aspectul uh, uh daunelor și prejudiciilor uh, serioase și grave uh, la adresa intereselor UE și definiția o vedeți în fața dumneavoastră. E o asociație structurată pe o perioadă de timp, uh, acționând în scopul de a comite infracțiuni pentru a afecta direct sau indirect uh, uh, interesele UE și a obține beneficii materiale și sigur a provoca daune însuși temeliilor Uniunii Europene și a intereselor acestora. Cu toate acestea, ne-am referit și la un alt studiu comandat de Parlamentul European și anume de Comisia Libe și anume ă, criminalitatea organizată internațională în UE, care spune că ar fi mai bine să recunoaștem că noțiunile de crimă organizată internațională sau transnațională nu sunt cele mai utile din punct de vedere al ă, terminologiei, ă, infracțiunilor grave și terminologia Uniunii Europene în acest domeniu poate fi mai de folos. De asemenea, Consiliul Uniunii Europene în metodologia pe care ne-a prezentat-o pentru infracțiunile uh, Uh, grave și organizate include infracțiunile grave în raportarea sa privitoare la crimă organizată. Și se va numi SOCTA acest uh, document care examinează toate formele de crimă organizată, grupuri, rețele de crimă organizată, dar inclusiv uh, la nivelul persoanelor fizice, infractori care organizează individual. Și asemenea infracțiuni sunt, de exemplu, contrafacerea, frauda, darea generală de mită și conform, în conformitate cu acest raport, credem și noi că ar fi preferabil ca asemenea documente să nu se concentreze exclusiv pe cei specializați în lupta împotriva crimei organizate. Noi considerăm că uh, participarea și informațiile trebuie să fie cât mai largi posibile pentru a include toate datele importante în legătură cu deturnarea fondurilor europene, organizații cum e Comisia Europeană, OLAF, statele membre, autoritățile de acolo responsabile pentru fondurile europene și așa mai departe, toate trebuie implicate. În ce privește măsura în care uh, se produce această deturnare, informațiile nu sunt foarte fiabile, din păcate nu am găsit uh, fapte sau cifre de la Europol sau Olaf sau Curtea de Conturi sau nu ne-au fost puse la dispoziție asemenea date concrete. Europol a avut trei cazuri sau ne-a prezentat trei cazuri din 2009 mm, și am avut și detalii în legătură cu aceste cazuri, însă prea puține. Știm că era vorba despre fonduri promite din TVA. Deci a trebuit să ne bazăm pe alte informații din surse deschise și analize prezentate de Olaf și Europol. De exemplu, Olaf a spus că există din ce în ce mai multe probe că în multe cazuri fraudele cu fonduri structurale sunt organizate și planificate cu mult timp înainte. Și uh, este foarte importantă această planificare. Există uh, fraude uh, pe așa, comise pe așa numitele piețe infracționale europene, dar, după cum spuneam, din păcate nu ne-au fost puse la dispoziție uh, date precise și cifre din partea instituțiilor europene în cauză. Acum, cu materialul sau din materialul pe care l-am avut noi la dispoziție, am putut să uh, găsim unele dintre săturile uh, definitorii ale rețelelor de crimă organizată și, fără surpriză, era vorba de rețele în care erau cuprinși mai mult de doi uh, indivizi, ba chiar companii, care operau în mod transnațional în majoritatea cazurilor. Asta înseamnă că aceste rețele fără surpriză, utilizau darea de mită sau corupția, Uh, beneficii ilicite, spălare de bani și așa mai departe. Am văzut uh, că recent Comisia Europeană a avut anumite inițiative pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Provocările, conform Comisiei, sunt în modul în care pot fi depășite dificultățile în obținerea date, de date precise uh, uh, în legătură cu comiterea de fraude în statele membre și colaborarea cu parchetele din statele membre și trebuie îmbunătățită cooperarea în cazuri transfrontaliere. Și, sigur, s-au făcut și niște propuneri recente în legătură cu consultarea și comunicarea acestor cazuri. Uh, le găsiți în studiul nostru. De exemplu, în ce privește propunerea unei directive pentru lupta împotriva fraudei, împotriva intereselor financiare ale UE, prin dreptul penal, mm, aici s-a făcut un, uh, o evaluare de impact uh, care face referire la uh, un studiu care a identificat aceleași provocări ca cele identificate în studiul nostru. Mm, cât despre aceste inițiative ale Comisiei Europene, și, și mai ales în ce privește combaterea crimei organizate, am putut vedea că aceste inițiative nu nu se concentrează pe crimă organizată, ci pe toate formele de corupție sau fraudă. Nu contează dacă era vorba de grupuri organizate sau de uh, indivizi care acționau de, un, de unii singuri. Și putem spune că nu este o abordare prea sistematică. Comisia Europeană, de asemenea, de mai multe ori s-a referit la dificultățile în a obține date fiabile în legătură cu dimensiunile fraudei și faptul că mecanismele de evaluare a fraudei nu prea funcționează și că trebuie să dispună instituțiile europene de statistici mai bune în ce privește fenomenele infracționale. Și noi nu putem decât să ne alăturăm acestei uh, concluzii. Iar în încheiere aș putea spune că mm, chestiunea măsurii sau dimensiunii acestui fenomen, bazându-ne pe informațiile care ne-au fost puse la dispoziție, din păcate nu putem oferi un răspuns precis noi putem vedea că există o concentrare comună pe uh, această temă, pe deturnarea uh, fondurilor uh, europene, însă, din păcate, la nivel european nu se vede acest lucru, nu se utilizează niște definiții comune ale crimei organizate, nu se concentrează pe acest fenomen ca o temă separată și se pare că nu există la nivelul instituțiilor europene fapte și statistici pe această temă, sau cel puțin n-au, pot să spun că nu ni l-au pus nouă la dispoziție. Cu toate acestea, vedem de asemenea că combaterea uh, fraudelor uh, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene nu este același lucru cu combaterea crimei organizate. Natura Uh, infracțiunii sugerează că e nevoie de, mai, de o mai bună organizare la, pentru frauda contra intereselor europene. Pe de altă parte, Pe de altă parte, uh, diferă natura uh, infractorilor. Bun, acum am elaborat și niște recomandări pe care nu vi le voi expune pe toate acum, ci eventual pe cele care țin de tema discutată astăzi, în această după-amiază, noi recomandăm implementarea unor definiții uniforme ale diverselor infracțiuni și nu mă refer doar la crimă organizată sau infracțiunile grave, ci și la utilizarea greșită sau frauda la adresa intereselor europene și deturnarea fondurilor europene. Și dacă vreți să studiați ce se întâmplă în acest domeniu, E nevoie de definiții uniforme care să fie utilizate de toate instituțiile europene și internaționale. Astfel pot fi mai bine registrate uh, cazurile de de turnare și pot fi mai bine uh, descoperite legături între nivelul național și european precum și potențiale legături între fraudă și crimă organizată. Iar dacă dorim, într-adevăr, să combatem acest fenomen în care e implicată crima organizată, instituțiile europene și agențiile europene ar trebui să aibă misiunea specifică de a se concentra pe acest fenomen. În plus, recomandăm ca instituțiile să se concentreze pe utilizarea greșită a fondurilor europene sau a crimei organizate, președinta întrerupe. Bun, eh, mă grăbesc să închei, doamnă președintă, spune vorbitorul. Și, de asemenea, considerăm că e bine să încurajăm programe permanente de prevenire în toate instituțiile și agențiile europene să nu fie doar un efort uh, singular și punctual, ci un program uh, permanent, inclusiv cu uh, formare specifică pentru a combate acest fenomen. Trebuie uh, dezvoltate și instrumente, bază de date, care să susțină o revizuire proactivă a beneficiarilor fondurilor europene. Și, în final, mai multă transparență și responsabilitate prin utilizarea tuturor mijloacelor avute la dispoziție. Și cu asta se pot preîntâmpina potențialele fraude și se pot avea la dispoziție date pentru analiză, pentru elaborarea unor rapoarte similare uh, celui uh, pe care l-am întocmit noi. Mulțumesc. Uh, Mr. Vensing. Președinte, mulțumesc, mulțumim domnule Vensing și acum dau cuvântul domnului magistrat Jean-Pascal Toro din Belgia. Ne va vorbi despre experiența magistraților belgieni în lupta împotriva fraudei în dauna intereselor financiare ale Uniunii Europene. Solicit raportelor, îi rog să respecte timpul de 10 minute, pentru că altfel apoi nu mai reușim să avem o dezbatere uh, consistentă. Vă rog, domnule uh, Toro. je vous remercie. Bună ziua, vă mulțumesc. Cazul pe care urmează să vi-l prezint e real. care a dus uh, la uh, condamnarea unei persoane într-o primă instanță uh, și care a depus apel. Deci e un, un caz care e încă pe rol. Despre ce este vorba? E un caz, um, atunci când vorbim despre criminalitate, e vorba de o situație uh, relativ uh, Uh, frecventă, un caz care uh, se derulează în uh, străinătate, nu numai în străinătate față de Belgia, ci și în afara hotarelor Uniunii Europene. După cum știți, Uniunea Europeană are în străinătate aproximativ 120 de reprezentări permanente în diferite orașe sau capitale și aceste reprezentări permanente trebuie să organizeze achiziții publice. E vorba de achiziții care uh, pot uh, avea în joc uh, sume foarte importante. În situația de față era vorba de o situație care are loc în Ucraina, la Kiev și Uniunea Europeană participă uh, financiar în mod foarte activ la finanțarea achiziționării de cărbune. Și de ce? Pentru că uh, a avut loc uh, um, accidentul de la Cernobâl, nimeni nu-și dorește ca uh, această centrală să fie repusă în funcție și deci Uniunea Europeană uh, vine cu bani aici și uh, Uh, deci se achiziționează cărbune și toate fondurile trec prin reprezentarea Uniunii Europene, reprezentanța Uniunii Europene la Kiev. Suma este mare, avem de a face cu 80 de milioane de euro, e vorba de patru tranșe de 20 de milioane de euro. Uh, și pentru acești bani s-a făcut apel la uh, societăți internaționale, companii internaționale de furnizare de cărbune. Ce s-a întâmplat de fapt? Ei bine, la un moment dat, o uh, persoană a contactat uh, furnizori internaționali pentru a le uh, propune o soluționare favorabilă a situației în um, situația în care retrocesiunea era de 2% din contract, 2%, 2% din 80 de milioane de euro, e o sumă destul de mare și ce s-a întâmplat? Uh, Uh, achizițiile au fost uh, acordate unei companii, unei companii din Cehia, Cehe, care de fapt este controlată de, uh, prin companii din Ucraina și deci alte companii au fost scoase cu forța de pe piață, printre care companii suedeze, franceze și chiar una anglo-rusească. Această companie anglo-rusă a depus plângere la OLAF și aceasta pentru că a primit e mail uh, în care, din care reieșea că uh, propunerea făcută uh, deci viza o retrecesiune de 4% și de 2% în consecință, deci era o propunere cam ciudată. Uh, o să vă prezint uh, acum punctul de vedere belgian, pentru că uh, uh, condamnarea s-a făcut în Belgia. În astfel de situații apar mai multe probleme. În primul rând, o, o problemă de cooperare internațională, apoi intervin și probleme de drept intern și apoi și probleme legate de aplicarea dreptului intern în exteriorul țării respective. Să vedem însă care ar fi elementele cele mai importante. Pe de o parte, ancheta preliminară, cum au fost uh, descoperite faptele, cum am, uh, cum am uh, adunat informații suficiente în condițiile în care informațiile încă o dată se află în Ucraina. Apoi trebuie să găsim o țară competentă. V-am spus că s-a, cazul a fost judecat în Belgia, dar sunt implicate mai multe țări. Apoi competențe materiale și teritoriale ale jurisdicției belgiene europene și apoi mm, și faptul că ancheta care a fost uh, lansată a fost finalizată grație cooperării internaționale între mai multe țări. Să vedem acum uh, prima, primul aspect, ancheta preliminară. Într-un caz de corupție, uh, precum cel descris, pe teritoriul europene, instituțiile europene și uh, mai ales atunci când aceste instituții au loc în uh, străinătate, e important să avem un instrument pentru a colecta informații. E nevoie de un organ competent, omolog, pentru a uh, culege informații la începutul, în faza preliminară a anchetei. Această instituție este o instituție de tip administrativ, e vorba de OLAF, care are un statut independent, chiar dacă organic este strâns legat de Uniunea Europeană. OLAF are mai multe competențe. Olaful uh, în această situație a fost uh, sesizat de către această situație, uh, de către această societate anglo-rusă, care a trimis la Olaf um, acest e-mail de care v-am vorbit și a fost lansată o anchetă internă S-a vorbit despre anchete externe, e vorba acum de o anchetă internă și s-a dovedit că acest e-mail a fost primit de către această companie anglorusă la Moscova, dar nu a fost primis, primit de către această companie direct, ci că e-mailul a traversat mai multe țări, pentru că dacă uh, a, trecem prin diversele uh, Uh, servere, ne-am dat seama că am ajuns deci din uh, uh, Regatul Unit în Luxemburg până în Ucraina. Și deci ne-am dat seama că problema la bază se afla în Ucraina. Și în urma uh, informațiilor culese, Olaf a lăsat o anchetă preliminară, uh, a trimis funcționari în Ucraina, ne-am dat seama că e a fost uh, trimis uh, de către de pe calculatorul unui funcționar european din reprezentanța permanentă a Uniunii Europene și în cadrul acestei anchete uh, s-au mai găsit și alte e mail care au fost uh, adresate altor uh, companii. Iată problema cu care s-a confruntat Olaf. Olaf a primit o, o sesizare, a cules informații suplimentare și și-a dat seama că există o problemă legată de aceste contracte de cărbune. Care ar fi problema care trebuie soluționată? În primul rând, Uniunea Europeană nu are competențe penale directe, deci trebuie să treacă prin diverse state membre pentru a-și proteja interesele financiare și în această situație ne dăm seama că mai multe țări ar putea să fie competente, uh, în primul rând față de în ce privește naționalitatea autorului, pentru că Olaf și-a dat seama că autorul avea duble naționalitate, lucra la Kiev pentru, Uniunea Europeană, dar mai avea și naționalitatea belgiană și portugheză. Uh, în funcție de locul unde faptele au avut loc, în Ucraina, de acolo a pornit e mail dar am putea să stabilim și un, o altă țară, Republica Cehă, e țara unde are sediul această companie și apoi, în fine, Luxemburgul, uh, serverul găsindu-se la Luxemburg, uh, Regatul Unit, și iată, deci mai multe țări au intervenit, deci problema pentru Olaf este următoarea încotro ne dreptăm într-o astfel de situație. situație a fost transmisă Belgiei din motive uh, care aparțin Olafului și care țin și uh, de uh, contactele legate între jurisdicțiile dintre diversele țări și Olaf și legat și de uh, decizia Olafului. Uh, Uh, în primul rând a trebuit să obținem să organizăm o concertare, o punere de acord între uh, judecători când un magistrat din uh, Belgia primește un astfel de dosar. Întrebarea pe care și-o pune este dacă este competent din punct de vedere juridic să instrumenteze acest dosar și dacă, deci, lui îi revine această funcție. Deci, um, um, organul care uh, organizează o astfel de concertare, uh, concertare este Eurojust din Haga, care a organizat um, uh, această reuniune cu mai multe țări. Deci, v-am spus, Marea Regatul Unit, Republica Cehă, Luxemburgul au fost reunite și am avut ocazia ca după aceea să mai contactăm, să mai aducem și alții parteneri. Ne-am pus de acord uh, pentru, în legătură cu lansarea anchetei. Uh, Belgia urma să se ocupe de acest uh, dosar. Vă reamintesc că persoana în cauză avea și naționalitatea belgiară și, de asemenea, Belgia mai are și prevederi legale care respectă anumite convenții internaționale, pentru că poate că știți sau nu, dar între, în anii 90 Uh, au, avut, uh, uh, au fost promulgate mai multe convenții internaționale mm, la nivel european, dar și în cadrul ONU și OCDE legislația belgiană a fost actualizată în funcție de aceste convenții și în legislația belgiană se prevede și o competență specifică pentru ca Belgia să poată să sancționeze astfel de fapte Sigur că nu ajunge să ai doar competența materială, trebuie să dobândești și competența uh, teritorială. Uh, Belgia trebuia să uh, judece o situație de corupție legată de proprii săi funcționari, dar și funcționari europeni și trebuia, deci, să aducă în fața justiției vinovații, având în vedere totuși faptul că lucrurile s-au petrecut în afara hotarelor Belgiei, în Ucraina. Legislația belgiană prevede ca uh, justiția din Belgia să fie competentă dacă se dovedește că persoana urmărită penal este funcționar european și uh, dacă această persoană se găsește pe teritoriul Belgiei. Însă, persoana respectivă nu se găsea uh, pe teritoriul belgian, dar având în vedere naționala, naționalitatea sa și faptul că angajatorul său se găsea la Bruxelles, aveam uh, toate motivele să presupunem că această persoană ar putea să călătorească în Belgia și deci că uh, suntem competenți. Deci. Pe lângă problemele juridice de competență, se mai pun și alte probleme, cele legate de, organiza- uh, de organizare, Uh, e nevoie de organizație internă. Parchetul Federal din Belgia reprezintă o instituție a Ministerului Public care poate să primească astfel de plângeri, de sesizări, dar și poate să acționeze în străinătate, bineînțeles dispunând de o rețea uh, extinsă. Avem o unitate anticorupție a uh, Poliției Federale, avem și un judecător de instrucție uh, cu precizarea că uh, trebuia că aceasta să aibă o activitate foarte vastă. Iată, deci uh, s-a stabilit competența, am avut, uh, uh, deci s-a hotărât legislația, aveam și competențele pentru opera, trebuia și să planificăm ce urmează să facem și această activitate de planificare a fost organizată a făcut obiectul unei prime ședințe la Eurojust. La prima reuniune am decis cine ce face, cine este competent pentru acest, acest caz. În al doilea rând, în această reuniune a, a trebuit să ne întâlnim cu a, precizarea că trebuia să organizăm și misiuni în străinătate am uh, perchiziționat uh, domiciliul persoanei respective, reprezentanța Uniunii Europene din Ucraina, dar a trebuit de asemenea să uh, mai lucrăm și pe, interne- pe, pe calculator în Regatul Unit și în alte țări a trebuit să facem verificări pe calculator. Persoana în cadrul călătorilor sale obișnuite a venit la Bruxelles și a fost arestată la aeroport și a fost pusă uh, sub uh, arestare. Uh, această, uh, această uh, cauză a evoluat pozitiv și datorită planificării foarte bine făcute au fost um, a fost convocați în același loc procurorii din diversele state și de asemenea ne-am bucurat și de sprijinul Ucrainei Uh, am uh, adresat o invitație unui magistrat din Ucraina și cred că a fost foarte bine ca Eurojust, uh, ca organism să ia cuvântul în numele organismelor europene, știind că un astfel de mandat este mult mai puternic. Întotdeauna e greu la nivel internațional să atragi interesul, să vezi care este partea care pune la dispoziție mijloace pentru a acționa și am avut reuniuni la Haga cu magistrați Uh, din Ucraina. Cum a evoluat uh, această cauză? Încheta a, a avut loc, persoana a fost uh, arestată, a fost trimisă la tribunal în Belgia, a fost condamnată. V-am spus că persoana a depus un apel, au avut uh, loc și uh, uh, plângeri suplimentare în ce privește căutarea de active patrimoniale și, de asemenea, au fost, a fost verificată și situația altor persoane europene pentru a identifica alte companii care eventual au fost implicate într-un astfel de scandal de corupție. De asemenea, am obținut și asistența OLA, foarte importantă, nu numai la început, pentru a detecta uh, faptele, pentru a culege primele informații preliminare, dar și pentru a obține ridicarea imunității, pentru că întotdeauna uh, la nivel european trebuie să uh, fim foarte atenți că obținem ridicarea imunității persoanei respective. Dacă persoana este funcționar, de asemenea trebuie să știți că um, un sediu european nu poate să fie pe perchiziționat și în acest sens ajutorul uh, OLAF este binevenit în astfel de situații. Sper că v-am uh, explicat felul în care a avut loc această anchetă și care a dus la arestarea și la condamnarea persoanei care a fost uh, a fost urmărită penal. Foarte repede am acționat pentru că această persoană nici măcar nu a, a ajuns să primească banii respectiv atât de repede ne-a mișcat noi. Vă mulțumesc! L'aspetto più importante. Cred că acesta este aspectul cel mai important. Mulțumim! Acum dăm cuvântul domnului dr. Keller, reprezentant al autorităților, al autorităților vamale din Germania, care ne va împărtăși propria sa experiență în uh, cadrul uh, combaterii corupției și a fraudei în dauna intereselor financiare ale Uniunii. Vă rog, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi uh, vorbesc în numele autorității vamale de investigare a fraudelor. Printre competențele mele, pe lângă combaterea organi- criminalității organizate, proiecte se numără și spălarea de bani, protejarea intereselor financiare a um, Uniunii, traficul de droguri, așadar întregul pachet de infracțiuni la nivel european. Încă de la început aș dori să subliniez că autoritățile noastre de investigare printre care se numără un expert prezent astăzi aici, um, lucrează în numele Procuraturii Germane Astfel, încearcă de asemenea să deruleze anchetele um, în interesul statului german și în alte state europene. Doresc să vă prezint succint rezultatul unor anchete complexe în ceea ce privește alocarea subvențiilor uh, comunitare. Aș dori așadar să trec să poate de repede la subiect. Uniunea Europeană, în cadrul proiectului SAPARD, am să folosesc în continuare destul de des această prescurtare. E vorba de un program special uh, pentru dezvoltare rurală și în agricultură din 2000 până în 2006 Uniunea Europeană a pus la dispoziție peste 540 de milioane de euro pentru țările candidate Bulgaria, România și Croația pentru a face adaptările structurale necesare în sectorul agricol pentru a se pregăti în vederea punerii în aplicare a politicii agricole comune. Au fost necesare investiții în uh, agricultură, și în sectorul uh, cu activități conexe, Uniunea Europeană a suportat până la 75% din uh, volumul total al cheltuielilor. Au primit uh, aceste subvenții în primul rând industria prelucrătoare de alimente, care a primit ca subvenție până la 50% din prețul declarat pentru uh, echipamente, de exemplu. Fondurile au fost alocate prin intermediul agențiilor naționale SAPART, uh, SAPARD a fost gestionat uh, decentralizat și doar ulterior controlat de Uniunea Europeană. Aveți așadar un cuvânt e extrem de important, prețul așadar calculat. Ne vom ocupa uh, de acest preț uh, calculat la licitații. În continuare, puteți vedea pe acest diapozitiv un exemplu de fraudă uh, în practică însă nu apare atât în formă atât de simplificată, ar fi ideal, ușor de uh, identificat. E vorba de manipularea prețurilor folosite la licitații. În cazul unui preț declarat de 100.000 de euro, Uniunea ar veni cu o subvenție de 50.000 de euro. Din păcate, nu e atât de simplu întotdeauna să uh, identificăm o fraudă atât de ușor. Printre altele, persoana care primește subvenția trebuie să respecte următoarea cerință și anume trebuie să primească trei oferte de la trei ofertanți independenți. Un principiu pe care noi l-am standardizat și îl punem în aplicare în Germania în ceea ce privește licitațiile publice. Este aleasă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Prețul de catalog, așadar. Însă, obiectivul persoanei care comite frauda este de a arăta că acest preț se află mult peste prețul prezentat, prețul de catalog prezentat. Există trei practici utilizate pentru manipularea eh, prețurilor care au fost identificate. În primul rând, o ofertă mult prea mare a unui um, um, alt concurent participant la licitație. Există așadar persoane care persoane complice la acest proces. În al doilea rând, um, adesea sunt implicați intermediari în acest proces de achiziție de echipamente. De multe ori acești intermediari pot veni cu prețuri mult mai mari decât prețul real. Prin folosirea, prin recurgerea așadar la intermediari se cresc prețurile. E un proces extrem de complicat care ascunde multe. În al treilea rând, uh, prezentarea unor oferte falsificate prin utilizarea uh, tehnicilor uh, computerizate moderne. Pentru a completa exemplul anterior, pentru achiziția unui aparat, am să vă explic acum cum, folose, cum se desfășoară frauda. Prețul prezentat de catalog duce deja la creșterea subvenției, și, uh, bineînțeles, acest preț suplimentar trebuie achitat. Totul se face în cadrul așa numitelor plăți kickback și am să vă prezint un exemplu în acest sens în următorul diapozitiv. În ceea ce privește prima alternativă, uh, persoana care achiziționează aparatul face un transfer direct uh, producătorului, în al doilea rând, cumpărătorul trimite până la 50% din sumă până um, intermediarului ca și comision. Intermediarul păstrează până la 5 sau chiar 8% din preț ca și comision și ce rămâne este trimis în continuare. În al treilea rând, cumpărătorul uh, creează un, conto, un cont intern care să-i permită cumpărătorului să achiziționeze aparatul în continuare. Um, să trecem acum la rezultatele anchetelor în programele individuale. În ceea ce privește SAPARD 1, suma care a fost alocată uh, Bulgariei a fost de 7,5 uh, milioane de euro, iar suma care nu a fost plătită a fost de 28 de milioane de euro. În octombrie 2008, făptașul a fost condamnat de curtea din Augsburg și conform practicii germane este o pedeapsă destul de um, importantă cea primită de, acest, um, de această persoană. A fost, uh, fraude au fost comise în um, ceea ce privește industria uh, prelucrătoare de alimente, în deosebire ceea ce privește achizițiile de uh, mașini de ambalare după descoperirea neregularităților de către Comisia Europeană, fondurile au fost returnate și în interval de 2 ani acestea au fost sustrase. Care au fost problemele cu care ne-am confruntat în călătoria noastră în Bulgaria? Bineînțeles, toate documentele sunt, uh, trebuie traduse. Adesea documentele sunt uh, disponibile într-o manieră destul de dezordonată. Există jurisprudențe diferite care guvernează uh, procedurile juridice și care diferă considerabil de jurisprudența din Germania și care răspund prea puțin sau imparțial problemelor uh, cu care ne confruntăm. Aceste probleme s-au bucurat de un eco considerabil în presă, în urma cooperării cu autoritățile judiciare din Bulgaria s-au constatat îmbunătățiri în urma cărora Uniunea Europeană a oprit alocarea unor granturi de 140 de milioane de euro. După schimbarea guvernamentală din iulie 2009, cât și în urma um, sentinței, în urma principalului vinovat din Bulgaria, acesta a fost condamnat 12, luni de, la 12 ani de închisoare, uh, conturile lui au fost de asemenea blocate, s-a putut uh, constata o delăsare a activității de cercetare în Bulgaria. Vinovatul se află în continuare în libertate. În ceea ce privește Procuratura Generală din Sofia, a reieșit că încă nu au fost demarate anchete împotriva vinovatului în Bulgaria Trebuie să vedem ce măsuri pot fi luate concret în Bulgaria împotriva recipienților de subvenții. Aici, în fond și la urma urmei, e vorba de o deturnare a subvențiilor. În octombrie 2011 um, au ajuns 168 de pagini ale procuraturii din Bulgaria în ceea ce privește procedurile demarate privind uh, fraudele în defavoarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Încă nu putem înțelege de ce în Bulgaria nu s-a ajuns la un rezultat concret în aceste anchete, atâta timp cât este clar că uh, această persoană uh, a înaintat facturi uh, supravalorate în Germania. Din perspectivă germană, întreruperea anchetei în Bulgaria este de neînțeles. Procuratorii din Germania care lucrează în numele Uniunii Europene și care au anchetat procedura SAPART cunosc în detaliu acest caz al justiției din Bulgaria. Ce putem face în cele din urmă în acest context? Câteva propuneri, foarte succint. Introducerea unei monitorizări centralizate a pieței, stabilirea unor, prețe, pre, unor prețuri uh, etalon. Acest lucru ar facilita anchetele, astfel încât, în ceea ce privește vânzarea de echipamente, să nu se ajungă la supraprețuri. O a doua propunere, realizarea de inspecții neanunțate la timp foarte scurt după alocarea subvențiilor și, în al treilea rând, întreruperea sau chiar um, reclamarea subvențiilor în cazul în care statele membre vizate nu dau dovadă de cooperare. Uh, Doamnelor și domnilor, m-am încadrat în 12 minute, nu am reușit să mă încadrez în 10 minute, dar e vorba de un subiect complex. Sper să vă fie de folos și vă mulțumesc pentru atenție. Grație, doctor Keller. Eu... Mulțumesc, domnule doctor Keller, spune președinta. Eu aș spune că e îngrijorător ceea ce se întâmplă. Da, am așteptat să vă puneți căștile. Am spus că vă mulțumesc și spun că e foarte îngrijorător uh, ceea ce se întâmplă, după cum ne-ați povestit dumneavoastră, și faptul că Bulgaria nu a acționat și Bulgaria e un stat membru. Deci ceva nu funcționează așa cum trebuie, cred că e clar. Și mă asociez și eu perplexităților și dubilor exprimate de dumneavoastră și cererilor dumneavoastră. Acum, ultimul vorbitor al acestui grup, are cuvântul doamna Isabel Geguzo, care este șef de unitate pentru prevenirea fraudei la nivelul OLAF, Cane va vorbi despre strategia sau punerea în aplicare a strategiei antifraudă eh, a Comisiei Europene. Vă rog. Oui, merci Madame la Présidente et merci. Da, mulțumesc doamnă președintă și mulțumesc pentru că m-ați invitat uh, astăzi aici. Da, într-adevăr, voi încerca să vă fac o prezentare a unui număr de activități uh, întreprinse de comisie în ce privește prevenția fraudei și cred că uh, va fi o sursă de informații utilă pentru dezbaterea noastră. Cineva spune aici că e nevoie de uh, mai multe activități de preîntâmpinare și noi am făcut uh, deja unele lucruri în acest domeniu. Pentru început, vă voi oferi câteva cifre în legătură cu dimensiunile fraudei. Avem cifre din 2011 și anume costul fraudei, așa cum reiese din raportul OLAF, a fost în 2011 de aproximativ 404 milioane de euro. Iar Uh, sumele recuperate în urma unor anchete Olaf, uh, anul trecut am recuperat 691,4 milioane de euro, deci sume destul de importante. Sumele acestea sunt foarte importante, mai ales în acest an, pentru că s-a înregistrat un singur caz și e bine de spus că s-a înregistrat un singur caz de 389 de milioane de euro uh, această sumă a fost recuperată din Italia. E vorba de un caz uh, din Calabria. Aceste cifre ne dau o idee de ceea ce poate să coste uh, frauda pe uh, cetățeanul Uniunii Europene. Pentru că acești bani Uh, dispar din bugetele statelor membre. În general, acum câtva timp, uh, alături de dumneavoastră a fost domnul Giovanni Kessler, care va vorbi despre asta. Se vede că aproximativ 10% din cazurile de care ne ocupăm noi, uh, cei de la OLAF, pot avea legătură cu crima organizată, dar poate și mai interesant e faptul că aceste cazuri, care sunt cazuri care au legătură cu crima organizată, în general, au un impact financiar mult mai interesant decât, mult mai important, mă scuzați, decât celelalte, pentru că am auzit că există organizații bine structurate, care știu ce fac, organizează adevărate mecanisme, uh, mașinării criminale și care câștigă foarte mulți bani ilegal. Bun, bun. Acestea au fost doar câteva cifre, dar de fapt costurile sunt și mai mari. Costul fraudei reprezintă uh, mai mult decât unul la unul, pentru că pentru unele credite deturnate uh, există și acțiuni care nu s-au dezvoltat, alte proiecte care nu au putut fi puse în practică, deci costul economic e mult mai mare întotdeauna. Există un efect de bulgare de nea. Bun, sigur, costul uh, acesta este și social și ne costă și în ce privește încrederea cetățenilor. Că nu doar că frauda periclitează sau pedepsește pe nedrept pe unii uh, beneficiari potențial de bună credință, ba chiar împiedică desfășurarea unor anume politici ale Uniunii Europene, deci nu mai ajung credite pentru anumite programe ale Uniunii. Și spune eu că acest cost al fraudei e foarte important în sens negativ pentru imaginea Uniunii Europene, adică eu am vorbit aici de 404 milioane de euro. Bun, e o sumă foarte mare, dar pe lângă, un bugetul, lui, pe lângă bugetul europei nu e foarte mult. Însă, aceste fraude au și un impact psihologic enorm, aș spune eu. Și când uh, cetățenii uh, văd ce se întâmplă, își pierd încrederea în politicieni și de aceea trebuie să fim uh, activi, să veghem, să combatem aceste fraude. Apoi, profiturile de pe urma acestor fraude, într-un anumit număr de caz, pot alimenta rețele criminale și banii sunt spălați prin alte activități criminale. De aceea, e foarte important ca toți actorii să se implice, toți cei care gestionează bani comunitari trebuie să lupte împotriva fraudei. Acum, uh, conștient, conștienți fiind de această miză, în iunie 2011 noi, cei de la Comisie, am adoptat o strategie antifraudă, deci document al Comisiei Europene care își dorește să consolideze uh, preîntâmpinarea fraudei și lupta antifraudă la nivel european. Deci în 11, uh, în, mă scuzați, în iunie 2011 a fost adoptată, deci tocmai înaintea prezentării noului cadru financiar. Pentru că lucrurile merg mână în mână. Uh, deci Comisia a hotărât să consolideze și lupta împotriva fraudei. Această strategie antifraudă se uh, referă la toate aspectele fraudei, deci de la prevenție pentru a evita ca să fie comise astfel de fraude, detectarea fraudei, facilitarea recunoașterii cadrelor de fraudă, anchetele și sancțiunile aplicate și se referă atât la, aspect, la aspectul cheltuieli cât și la aspectul venituri din bugetul uh, comunitar se referă și la aspectele de cooperare cu statele membre, desigur, um, cooperarea cu statele terțe, însă, în primul rând, Comisia a dorit să facă ordine la ea acasă, în primul și în primul rând, și au fost multe activități întreprinse uh, în acest scop. Există o serie întreagă de acțiuni în această strategie și în planul de acțiune uh, aferent dar există patru uh, principale pe care eu le-aș prezenta și încercat să vi le prezint mai în detaliu. Pe de o parte, e vorba de dispoziții juridice în uh, cadrul financiar plurianual, multianual, uh, strategii antifraudă întreprinse prințele direcțiile generale, îmbunătățirea legislației privitoare la contractele de achiziții publice și un plan sui generis uh, pentru a combate traficul de uh, țigări pe frontiera de est și încerc să accelerez pentru că nu mai am mult timp la dispoziție. Mai întâi, una din primele realizări, înființarea în cadrul acesta juridic multianual în materie financiară a unor dispozitive care consolidează lupta împotriva fraudei și uh, subliniez acest lucru tocmai aici pentru că dumneavoastră, Parlamentul, uh, elaborează în acest moment acest cadru uh, financiar multianual. Și toate textele care vă sunt supuse atenției comportă dispoziții antifraudă. În tot ceea ce privește cheltuielile directe, acestea sunt omogene și în ceea ce privește gestionarea uh, comună, dispozițiile au fost consolidate față de situația anterioară cu această nouă propunere a Comisiei unul, una din alte, al, celelalte direcții de activitate e o mai bună modific, mobilizare a tuturor serviciilor Comisiei pentru a lupta împotriva fraudei. Începând cu 2013, toate direcțiile generale ale Comisiei Europene trebuie să se doteze cu o strategie împotriva fraudei. Asta înseamnă și sigur că e vorba mai ales de direcțiile generale uh, care cheltuiesc mulți bani, ele trebuie să vadă care sunt riscurile de fraudă cu care se pot confrunta și să încerce să le analizeze, să le clasifice și să elaboreze programe de acțiune pentru a limita la maximum aceste riscuri de comitere a unor fraude și sigur pentru a reacționa în cazul comiterii astfel de fraude. O altă direcție importantă a strategiei antifraudă e colaborarea cu statele membre. Acestea administrează în comun aproximativ 80% din bugetul comunitar, deci e clar că orice fel de uh, dispozitiv de luptă împotriva fraudei, în primul rând trebuie să uh, implice statele membre. Deci vrem să incităm statele membre să facă un mai bun schimb de bune practici în lupta împotriva fraudei, să-și consolideze propriile dispozitive să facă ele însele analize de risc. Asta e o solicitare a următorului cadru financiar, ca statele membre să facă analize de risc, să vadă unde anume există riscuri de fraudă la nivel național, să-și îmbunătățească modul în care detectează și raportează cazurile de fraudă, de exemplu, raportul anual al OLAF, uh, ultimul raport, spunea că nivelul de raportare uh, de la stat membru la stat membru e foarte diferit. Unele state membre au, raportează mult mai multe cazuri de fraudă decât altele. Asta nu înseamnă neapărat că aceste state care raportează mai multe fraude Uh, au o situație mai rea ca celorlalți, la celorlalte. Ba, din potrivă, sunt mai active pentru a detecta aceste cazuri. E important. De asemenea, vrem să facem în așa fel încât procedurile de recuperare a banilor la nivelul statelor membre să fie mai eficiente, ca acest cost al fraudei, până la urmă, să fie suportat de infractori și nu uh, de uh, uh, contribuabil, pentru că, în general, Comisia recuperează bani din bugetul uh, statelor membre. A, aceste sume pot, uh, din păcate, să fie suportate de contribuabil. Dar noi dorim ca aceste sume să fie recuperate direct de la cei care comit uh, frauda. Bun. Și acum ultima sau altă prioritate a acestui plan de acțiune, lupta împotriva traficului de țigarete la frontiera estică a Uniunii Europene. Bun, aici e clar că există legături puternice cu crima organizată și mizele financiare sunt enorme. E vorba de aproximativ 10 miliarde de euro pe an eh, generat, bani generați din acest trafic de țigarete. E o sursă de finanțare absolut eh, eh, principală, aș spune, pentru foarte multe rețele de uh, crimă organizată, deci se pot își face uh, bani frumoși uh, cu un risc destul de scăzut, aș spune. Uh, deci nu e, uh, nu e foarte riscant traficul de țigarete și e, fo- uh, e foarte mănos, ca să spun așa. Și asta înseamnă și mai multă corupție și înseamnă eventual și legături cu alte tipuri de trafic. Și planul de acțiune al nostru uh, vrea să consolideze structurile de acțiune în materie de luptă împotriva acestui fenomen. Uh, vrea să întreprindă acțiuni comune. Am avut organizații comune vamale, forme de organizare comună vamală care uh, își doresc să pună în comun mai multe servicii vamale pentru a întreprinde operațiuni bine țintite comune uh, și pentru a consolida aceste mecanisme, în 2013 Comisia va prezenta o comunicare eh, cu caracter mult mai general eh, privitoare la lupta împotriva traficului de țigarete în Uniunea Europeană. Și mi se ceruse apoi să vorbesc eh, și despre ultimele propuneri sau propunerile Uh, care sunt pe țeavă, ca să spun așa, propunerile legislative din viitor apropiat ale Comisiei pentru a consolida cadrul legislativ al protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pe 11 iulie acestui an, Comisia a depus o propunere de directivă privitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Această directivă dorește uh, să înființeze un cadru uh, juridic omogen și complet pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, pentru a asigura o mai mare armonizare a regulilor între statele membre cu niște definiții comune, cu o egalizare a nivelurilor de funcționare și un număr de dispoziții procedurale Eh, vor mai veni și alte propuneri. Probabil că se va adopta o, în noiembrie o directivă privitoare la protecția monedei euro eh, împotriva falsificatorilor de bani și va mai vorbi deja eh, de perspectiva înființării unui birou al procurorului european aici. Comisia va veni cu propuneri anul viitor plus alte propuneri pentru a îmbunătăți uh, normele de procedură. Eu după ce am auzit ce a spus aici colegul din Germania și, uh, că, și uh, iată câte diferențe există de la stat la stat în uh, reacția împotriva cazurilor de fraudă, se vede ce util este uh, ce utilă este instituția unui procuror european. Mulțumesc și mă scuzați că am depășit timpul alocat. Grazie, Mulțumesc, uh, Doamne doctor, și acum deschidem dezbaterea. Începem dezbaterea, deci întâi coordonatorii și apoi ceilalți colegi. După cum spuneam, fiecare are la dispoziție două minute. Și întrebările și apoi răspunsurile oaspeților noștri. Deci vă rog uh, să indicați exact cui anume se adresează întrebarea noastră. Începem cu socialiștii, doamna Borselino, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Vreau să spun că um, primul invitat, domnul Vensing, a uh, prezentat o situație îngrijorătoare, pentru că s-a vor, a vorbit de definiții care nu sunt aceleași. Uh, mă rog, a, ne, ne-a <laughs> transmis o senzație îngrijorătoare, ca și cum acum s-ar începe lucrurile, acum s-ar începe lupta împotriva fraudei. Deci iată că ne aflăm în întârziere. Uh, și spunea invitatul că fenomenul crimei organizate e în continuă transformare. Și în același timp se spune se vorbește de abuz, de utilizare greșită a fondurilor și se spune că nu e de, destul combătut acest fenomen, dar lucrurile sunt disproporționate. Și e clar că nu s-a făcut nimic pe latura preîntâmpinării. Astăzi de-abia se vorbește să se vorbească despre așa ceva, de instrumente comune de definiții uh, comune ale unor infracțiuni care, cred eu, sunt indispensabile. Dacă vrem să definim crima organizată, trebuie să definim și care anume e infracțiunea pe care o comite. Eu vreau să înțeleg dacă aici există sau nu voința reală de a acționa și de a uh, găsi măsuri comune care să permită într-adevăr să combatem crima organizată cu toate ramificațiile și interesele acestor, acesteia. Până acum s-au făcut mult prea puține și s-a acționat foarte ineficient. Eu cred că instrumente există și cred că sunt adecvate, dar nu sunt eficiente. Sau nu sunt nici adecvate, nici eficiente, dar există. Deci trebuie să le facem să funcționeze. Și mai întreb și dacă se face destul în ce privește controlul uh, acestor activități. Sau dacă nu cumva se pune prea mult accentul pe documentare și de identificarea defectelor de până acum și a, a daunelor uh, produse. Mulțumesc, doamnă, și acum pentru ALDE are cuvântul domnul Newton Dan. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor experților care fiecare au uh, făcut o prezentare, una mai interesantă decât alta, uh, pe diversele subiecte. Domnului Venting, aș dori să-i spun că mi se pare o mare dezamăgire că nu poate să evalueze costul total al deturnării de fonduri europene. Uh, dacă faci un studiu profesionist, dacă nu ne poți da nici măcar o estimare, nu cred că e suficient să spui doar nu știu de ce v-am plătit acești banii. Dacă nu puteți să veniți nici cu o estimare. Iată o primă întrebare. În ce privește cazul cu cărbunele, magistratul din Berger l-a prezentat. Nu prea reușesc să-mi citesc notele, îmi cer scuze. Aș dori să știu, în ce privește costurile anchetei, cât a costat ancheta și cine a plătit acești bani? Au fost trimise facturi statelor membre sau doar Belgia a plătit? Pentru că e un exemplu de echipele comune de anchetă. Mi se pare un exemplu foarte, foarte interesant. Și apoi, încă o întrebare în legătură cu costul uh, criminalității care afectează Uniunea Europeană. Uh, am, citit, am notat la o, domnul, domnul doctor chiar 140 de milioane de euro. E o cifră, nu știu, se referă la un an sau la ce se referă? Îmi cer scuze încă o dată, nu am luat uh, note prea amănunțite, deci uh, aș dori să primesc un răspuns. Doamnei Iacuzo, ea a venit cu uh, cifre foarte diferite, 404 milioane o cifră, apoi 600 și ceva milioane și apoi a mai venit cu o cifră, 240 de miliarde ce cu aceste cifre? Ne puteți exprima uh, diferențele între aceste cifre? Și aș mai avea o întrebare pentru doamna Iaguzo. De ce monitorizați doar traficul cu uh, țigări dinspre Europa de Est? Da, uh, companiile de tutun uh, uh, pot cuantifica astfel de, de tipuri de trafic, dar orice alt tip de produs este falsificat și face obiectul unui trafic dinspre Europa de Est, înspre Europa Occidentală. De ce nu vorbi și de alte tipuri de trafic? Mulțumesc în numele GUE, domnul Sandergaard. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și oratorilor. Aș dori să pun o întrebare, în primul rând, domnului Toru. Am pe, întrebări pentru doi oratori. Am rămas cu impresia că deznodământul poveștii dumneavoastră este pozitiv. Am rămas cu impresia că ați obținut o cooperare foarte bună și alți oratori au mai spus că, uh, într-adevăr, uh, s-a ajuns la o condamnare și deci că, încă o dată, deznodământul e pozitiv. Aș dori să vă întreb, da, este sau nu uh, o poveste cu sfârșit pozitiv sau da, aș dori să știu dacă nu am putea să îmbunătățim situația. Nu am fi putut obține o, o soluționare și mai bună dacă am fi avut reguli și dispozitive mai mai uh, stricte. Apoi o întrebare domnului Vensing de la Price Waterhouse Coopers. Aș dori să vă spun că raportul pe care l-ați făcut dumneavoastră ni s-a părut uh, oarecum uh, dezamăgitor. Felul în care criminalitatea organizată deturnează fondurile europene. De fapt, nu s-a mers prea departe, nu s-au obținut uh, informații concrete sau uh, cifre Uh, pre- precise. Bineînțeles că această anchetă e uh, destul de învechită. În ultimii doi ani poate că situația a evoluat. Însă aș dori să vă întreb, am înțeles eu bine, problema cea mai gravă cu care vă confruntați este că uh, instituțiile europene care folosesc banii contribuabililor au refuzat uh, să vă furnizeze informații, chiar dacă de mai multe ori Parlamentul European Uh, prin uh, Comisia sa de control bugetar, a solicitat să existe o cooperare mai strânsă cu dumneavoastră care sunteți autorii acestui studiu. Aș dori încă o dată să vă întreb dacă am înțeles eu bine că vă aflați într-o situație în care o mare parte din, din instituțiile europene au refuzat să vă uh, furnizeze informații în legătură cu criminalitatea organizată. Aș dori să, vă, să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu cooperarea cu Europol, Eurojust, cu OLAF și uh, furnizarea de informații, disponibilitatea lor în acest sens. Aș dori să vă spun ca, uh, să mai spună și care este poziția dumneavoastră. Uh, sunteți optimist în ce privește combaterea criminalității organizate în urma experienței dobândite cu acest studiu. Mulțumesc. Domnul De Iong are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și aș dori să mulțumesc și eu uh, invitațiilor noștri și eu am câteva întrebări. Din păcate, nu am uh, putut asista la prima parte a prezentării domnului Vensing și poate de aici decurge, uh, rezultă și întrebarea mea dar am intrat în sală când vorbesc despre recomandări. Și cred că ce este foarte important pentru subcomisia noastră e să avem câteva măsuri pe care le putem adopta pentru a combate uh, frauda, pentru a lupta împotriva fraudei. Întrebarea mea pentru domnul Vensing e o întrebare mai degrabă, e o rugăminte de clarificare. Cele patru uh, sau uh, uh măsuri specifice pe care le putem adopta în cadrul juridic actual uh, Ați uh, uh, prezentat o situație care ne arată că mai e loc de mai bine. Am o întrebare și pentru domnul Toros. Sunt de acord cu domnul, cu colegul Sondegar. Uh, Uh, situația, lucrurile par foarte pozitive și putem trage concluzia că uh, măsurile uh, adoptate acum funcționează sau, din contră, situațiile pe care le-ați prezentat ar putea să fie analizate în amănunțime și poate ar avea o interpretare diferită. Aș dori să fac acum o observație. În documentul Comisiei, se constată că există o, um, o mișcare generală uh, care solicită crearea funcției de uh, procuror general, general european. Dacă ne uităm la mandatele procurorilor uh, generali uh, din statele membre, constatăm că există tot felul de probleme, suprapuneri, um, uh, lipsă de eficiență și așa mai departe. Deci și că problemele în legătură cu această funcție sunt foarte mari. Mă întreb dacă însă soluția, soluția pe care o prezintă Comisia este atât de ușoară. Și, în fine, aș dori să uh, reiau de unde s-a oprit domnul Newton Dan în legătură cu Uh, traficul de țigări. Eu mă ocup de Hercule 3. S-a vorbit uh, de traficul cu țigări. Mă întreb dacă nu vă axați prea mult uh, doar pe țigări. Acum, doamna Gomez. Mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare domnului Keller. La un tribunal din München, München un director uh, de la Feroșal a fost uh, condamnat în legătură cu uh, un caz legat de furnizarea de submarine uh, pentru țara mea, Portugalia. Cum, uh, uh, într-un scandal care a implicat atâtea persoane la nivel înalt, militari, bancheri din țara mea și așa mai departe, oficial, mai ales din țara mea, cum într-un astfel de scandal uh, situația s-a soluționat, uh, procesul a dus doar la uh, o amendă și cum nu fiecare membru al, acestei rețele organizate nu a fost, uh, nu a fost condamnat. Am o întrebare și pentru doamna Ieguso. Am înțeles ce spuneați dumneavoastră că e important să îmbunătățim recuperarea de fonduri pentru a economisi sau pentru a nu risipi banii tribu- uh, contribuabililor. Dar aș dori să mă refer la expunerea publică, la publicitate. Uh, domnul uh, Toro s-a referit la acest scandal și a vorbit despre MDS, a dat doar inițialele, de ce nu ne-a dat numele? Ca și antevorbitorii mei, de ce nu ne referim și la alte produse, de exemplu produsele financiare? Există un ca un, o speță acum în tribunal, un caz pe rol, uh, în ce privește manevrele financiare între băncile portugheze și uh, bănci din Elveția sau din țările de jos. Uh, s-au transferat fonduri, au fost făcute facturi, au fost falsificate facturi pentru, ca, pentru a uh, eluda, pentru a evita sistemul de impozit, uh, fiscalitatea portugheză, dar până la urmă și uh, interesele financiare europene au de pierdut, pentru că e banii contribuabililor care sunt la mijloc. Și de la uh, această rețea uh, judiciară privind fiscalitatea am primit un, o informație cu, uh, în ce privește cu un scandal uh, aceste acorduri rubis pe care băncile elvețiene le folosesc pentru a spăla bani și pentru... Deci am aflat că Belgia, Grecia și Italia vor semna aceste acorduri. Probabil că țara mea a făcut-o deja și pe această bază mai mult de 4 miliarde din fondurile portugheze se află în conturile elvețiene probabil cât ne-ar trebui pentru a uh, acoperi datoria noastră publică. Din acești bani, doar 250 de milioane au fost uh, plătite statului portughez în conformitate cu acest acord și, partea și mai importantă, nimeni, OCDE-ul din, din Troica, nimeni nu obligă guvernul portughez să uh, înceapă ancheta uh, uh, să vadă uh, cum au ajuns banii în aceste conturi și cum pot ajunge înapoi în țară. Mulțumesc. În, fina, în final, acum, îi dăm cuvântul domnului Schilacakis. Well, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să repet aceeași întrebare pe care a pus-o și doamna Gomes. În ce privește cazurile de corupție și de mituire din, din uh, cazul uh, din Grecia. Știm că foarte mulți bani au, au fost uh, folosiți ca mită și ancheta până acum s-a împotmolit, deocamdată s-a oprit și nu s-a ajuns la un compromis între părțile implicate. Acum, pentru a mă referi, pentru a pune întrebări mai concrete. Prima pentru doamna Eguzo. Ne-ați informat sau la începutul audierii s-a spus că nu există statistici disponibile în ce privește volumul fraudelor. Aș dori să știu dacă nu există statistici, statistici în ce privește suma totală. Aveți o vedere de ansamblu în legătură cu domeniile și regiunile în care corupția este sistemică. și în care sunt uh, problemele cele mai grave în ce privește deturnarea fondurilor europene. Și spre a vă ajuta, aș dori să vă spun că există dovezi foarte clare în ce privește mica mită din partea uh, Transparency International. Știm că există regiuni și domenii în care se uh, mituiește sistematic. Folosiți aceste date, le aveți la dispoziție, le analizați, pentru că ele merg până la, uh, vămui, la, la uh, mituirea uh, ofițerilor vamali dar e foarte clar că dacă uh, uh, dacă cetățenii de rând Uh, vin uh, în uh, contact cu ofițerii vamali și dacă 10% dintre ei îi mituiesc, atunci e clar că există și o corupție sistemică în aceste țări sau aceste regiuni. Deci știți unde intervine corupția sistemică, aveți anchete din proprie inițiativă în acest domeniu al corupției sistematice și aveți și instrumentele necesare la dispoziție pentru a face anchete demne de acest nume, dacă doriți. Mulțumesc. Acum domnul Mulder. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare interes uh, prezentările și aș avea mai multe comentarii. Ce m-a surprins cel mai mult în uh, prezentarea domnului Vensing e lipsa de cifre. Uniunea Europeană există de 50 de ani avem uh, politica agricolă comună, avem uh, politica regională, le avem de ani de zile și după toți acești ani nu avem un tabel uh, care să compileze datele uh, disponibile. Mă miră acest lucru și poate uh, domnul Vensing se poate referi la acest lucru. Domnule doctor Keller, în ce privește Bulgaria, ați vorbit de dovezi în ce privește uh, procuratura publică care lipsesc. Uh, s-a făcut ceva în acest sens? Uh, dacă aveți astfel de dovezi, atunci uh, mă întreb dacă nu există agenții dar exist, se poate chiar ignora acest comportament total lipsit de responsabilitate al procurorului general, dacă am înțeles eu bine? Doamna Eguzo, nu ne-ar strica câteva clarificări în ce privește cifrele din 2011. Frauda a fost de 404 milioane, recuperarea a fost de 691 mi se pare surprinzătoare că ați recuperat mai mult decât s-a fraudat. Mulțumesc și ultimul care va pune întrebări, domn, eh, doamna Gabriel, înainte de a da cuvântul experților. Mulțumesc, doamnă președinte. O să repet eh, două, o repet două întrebări care deja au fost puse. Lipsa de cifre din prezentarea domnului Vențin, cum am putea să avem acces la aceste cifre, cum am putea avea o bază de date care să fie actualizată sistematic și, în al doilea rând, aș dori și eu să insist asupra preîntâmpinării, prevenirii. Care ar fi politicile sau ce măsuri am putea uh, adopta pentru a preîntâmpina astfel de fenomene și aș dori să-i pun o întrebare domnului Toro. Mi-am pus o întrebare. Când avem de-a face cu situații pe care ni le-ați prezentat? Uh, unde se situează limita, frontiera între traficul de influență și corupție, pentru că dacă această persoană uh, a făcut ce a făcut, a fost și datorită funcției ocupate în cadrul instituției în care lucra. Mă pun această întrebare pentru că știm că consecințele penale nu sunt aceleași. Și o întrebare pe pentru domnul Keller și eu aș dori să reacționez în calitate de uh, uh, europarlamentar bulgar. Acest subiect mă interesează foarte mult pentru că fac parte și din Comisia Agri. Da, domnule Keller, într-adevăr uh, ne-am săturat și noi de mașinile Ferrari cumpărate cu bani SAPAD. Am dorit ca acest exemplu, chiar dacă este negativ, să poată fi dat pentru ca toată lumea să chivzuiască la diversele mecanisme de control. Aș dori să mai adaug însă ceva nu doar în ce privește datele concrete, a existat și o, o consecință, au existat consecințe. Aș dori să vă reamintesc faptul că tribunalul din uh, Sofia a prezentat apelul în, do- în februarie 2000, Zece a fost convocat în iunie 2011, dar aș dori să vă reamintesc că în urmă cu 10 zile, Curtea de Apel de la Sofia a spus că domnul Nicolov și soția sa nu au fost vinovați, dar procedura nu se oprește aici. Uh, dosarul este trimis înapoi la Tribunalul Administrativ pentru că Curtea de Apel de la Sofia uh, a recunoscut că există fapte care nu au fost uh, motivate. Însă, în legătură cu acest caz, îmi pun o întrebare și eu, iată, s-a întins pe ani din 2006 uh, până în 2011-2012, mă întreb cum a fost posibil cum o astfel de tergiversare este posibilă dacă nu a existat și o protecție politică? Trebuie să ne punem aceste întrebări. Domnul Nicolov și domnul Scoicov, care și au fost declarat uh, nevinovat, au fost sponsorii campaniei prezidențiale a premierului socialist Parvanov. Deci, iată, îmi pun întrebarea cum timp de ani de zile s-a tolerat o astfel de situație, cum nu a fost niciun mecanism de control care să uh, pună capăt acestei proceduri, chiar de la primele fapte dovedite. Și, deci, aș dori să pun o întrebare care este marja de manevră pe care o avem la nivel european, pentru că aș dori să vă reamintesc că într-o astfel de situație, domnul Nicolov nu a fost singurul care a fost implicat în această în acest scandal și în alte țări au mai fost europeni, dar și companii care au funcționat, au, au activat în întreaga Uniune Europene sau cel puțin uh, într-o zonă bine de, delimitată. Deci, iată, mai pun și eu această întrebare. Avem dovezi. De ce acest, nu se ține cont de ele pentru a elimina această contradicție, pe de o parte, deci o sentință pronunțată de către Tribunalul din Sofia, dar o decizie adoptată de către Curtea de Apel diferită și aș dori să mulțumesc și Comisiei Europene și purtătorului său de cuvânt, care în urmă cu două zile, încă o dată, a reamintit că Comisia Europeană va urmări îndeaproape acest scandal și acest, acest scandal să apar. Vă mulțumesc. Colega Gabriel, eu, uh, prima de dai da la parola nuovamente relatorii per le risposte. Cu... Mulțumesc. În primul rând dau uh, cuvântul, uh, sau mă rog, în ultimul rând dau cuvântul invitaților pentru a da răspunsuri. Vă spun că deja suntem în întârziere din păcate, cu a doilea grup de discuții care ne va oferi mai multe informații pentru că vom vorbi de fraudă și corupție în contractele publice. Asta e cheia pentru a înțelege modul în care criminalii care fac parte din grupuri de crimă organizată se îmbogățesc și de acolo, practic, uh, uh, provin majoritatea câștigurilor lor întrebare. Uh, politica joacă sau nu vreun rol? Pentru că eu n-am auzit uh, nimic vorbindu-se despre rolul pol- politicii și a politicienilor în legătură cu capacitatea corupției de a se infiltra și de a afecta interesele financiare ale Uniunii Europene. Dar eu nu cred că doar uh, funcționarii sunt un subiect sensibil. Uh, Oare n-aveți probe? Nu credeți că trebuie să exclus sau nu rolul politicii, inclusiv la nivel înalt? Eu am spus asta și săptămâna trecută și repet astăzi. În Parlamentul European, acum câteva luni, a existat acest scandal foarte cunoscut, din păcate subevaluat. Și anume, unii jurnaliști s-au dat drept lobiști și și au intrat în contact cu anumiți colegi ai noștri propunându-le bani ca să uh, voteze anumite amendamente în modul în care le cereau ei. Și au fost uh, niște deputați care uh, au uh, acceptat. Unii și-au dat demisia, unii au spus că au acționat legal. Eu cred că e un semnal extrem de negativ pe care l-am trimis eu, noi prin această uh, Uh, acțiune și atunci vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, rolul jucat de politicieni poate să fie strategic sau a fost strategic sau ce credeți dumneavoastră? Bun, dau cuvântul în, prim, în ordinea uh, primelor intervenții, deci domnul Vensing, dar vă spun că în 10 minute trebuie să încheiem, de 10 minute, în 10 minute trebuie să răspundă toată lumea, toți invitații, vă rog. Thank you. Um... Vă mulțumesc. Câteva cuvinte pe scurt. Într-adevăr, este îngrijorător și dezamăgitor faptul că nu am prezentat un estimat. Da, sunt de acord cu cei care au ridicat această problemă. E într-adevăr dezamăgitor. Astăzi am învățat de la doamna Eguzo că Olaf estimează că aproape 10% din fraudele comise cu fonduri UE țin de crima organizată. Sunt informații noi uh, care nu ne-au fost prezentate în urmă cu un an și jumătate, doi ani. Putem concluzio- concluziona așadar că acum se acordă o atenție crescută acestui fenomen și anume relației dintre crima organizată și frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. De asemenea, în urmă cu doi ani s-a spus că există o legătură digitală directă între uh, datele din bazele de date ale OLAF și cele procesate de Europol vis-a-vis -vis de tot tipul, orice tip de probleme legale. Dacă doriți să întățim lupta împotriva crimei organizate în, în ceea ce privește frauda, putem privi acum situația din Regatul Unit, unde Serviciul de Informații și Serviciul de Combatere a Crimei Organizate fac schimb de informații, își deschid dosarele unul altuia pentru a vedea dacă fraudele și crima organizată au o legătură. Un alt lucru îngrijorător și poate reprezintă poate nu chiar unul din cele cinci măsuri, dar una, o altă măsură pe care o putem lua, o reprezintă verificarea corespunzătoare a persoanelor care se află într-o poziție de decizie vis-a-vis -vis de utilizarea fondurilor UE. Încă un exemplu din Regatul Unit, un studiu realizat de Cyfrost și de SOCA arată că activități de crimă serioasă se organizează uh, de către persoane care infiltrează um, autoritățile publice. Acest lucru arată că trebuie să verificăm foarte bine aceste persoane, nu doar atunci când intră în sistem, ci poate și în, pe durata mandatului lor în cadrul acestor organizate. Cam atât deocamdată, am să, am să dau acum cuvântul colegilor mei. Oui, je vous remercie, mais pour répondre aux questions... Mulțumesc pentru a răspunde la întrebări. În primul rând, în ce privește costurile, nu am făcut evaluare financiară a costului anchetei la care m-am referit. Am, își putea spune că nu este singura în curs. Vă mai pot spune că în luna iunie încă un funcționar european de la Bruxelles a primit o sentință de 49 de luni de închisoare pentru un scandal de corupție, deci există mai multe dosare. Uh, Belgia, ca toate statele europene, a acordat o mână de ajutor în Uniunii Europene pentru a combate criminalitatea și pentru a-și proteja interesele financiare. Olaf, din când în când, uh, se sizează jurisdicția belgiană, primim foarte multe solicitări, noi încercăm să le soluționăm. Iată ce trebuie să spun în primul rând. Apoi, Uh, în legătură cu deznodământul pozitiv, da, uh, într-adevăr preferă poveștile uh, frumoase, dar, mm, și aici vă exprim uh, poziția mea personală, ce mi s-a părut interesant în această poveste sau în acest uh, scandal e că evidențiază ce mi se pare foarte important în uh, combaterea și în urmărirea unor astfel de uh, escroci în ce privește interesele Uniunii Europene. E vorba de un serviciu administrativ performant cu capacitate de anchetă administrativă. Deci, uh, trebuie să uh, facem progrese pentru ca uh, tot ce se face la nivel nivel preliminar să fie de mare calitate. Apoi trebuie să mai asigurăm o cooperare strânsă între magistrații din diversele state membre. Să avem instituții care să fie capabile să comunice. Dacă doriți să știți care este poziția mea în legătură cu utilitatea dreptului penal, uh, introducerea de noi prevederi și așa mai departe, eu nu cred acest lucru. Uh, vă dau punctul meu de vedere personal, dar cred că trebuie să avem proceduri penale foarte bune, un, un drept penal eficient și o organizare foarte bună pentru ca totul să se acordeze perfect. Aș dori să vă mai spun că țările europene fac obiectul unor evaluări reciproce în ce privește dispozitivele lor, atât în ce privește dreptul penal, procedura, organizarea și așa mai departe. Și, în orice caz, în multe țări există uh, o serie de prevederi care uh, răspund nevoilor. Ceea ce însă ne lipsește, a putea ca în țările în care nu există astfel de dispozitive să avem uh, reacții penale eficiente, uh, o organizare mai bună, să uh, se facă completări în acest sens, dar trebuie să avem și un macaz, cineva care să se asigure că fiecare țară își face datoria și apoi, în ce privește finanțarea, și aici trebuie să discutăm lucrurile, pentru că atunci când vorbim de astfel de scandaluri, atunci când uh, trebuie să uh, mergi după dovezi în Ucraina sau în alte țări, că, pentru că pot apărea și alte țări, sigur că astfel de proceduri sunt costisitoare și o țară anume nu are neapărat intere, un interes să uh, se ocupe în astfel de anchete care vizează protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Deci trebuie ca o astfel de țară să fie încurajată și ajutată. Iată domenii în care putem face progrese. Mulțumesc! Ja, ich glaube, drei... Da, cred că mi-au fost adresate trei întrebări complexe. Am să încep cu domnul Mulder. Întrebarea dumneavoastră se referă la cele 140 de milioane. Din câte am amintit eu în prezentarea mea, era vorba de o sumă unică, deoarece era vorba de o întrerupere temporară a subvențiilor din partea Uniunii Europene. În ceea ce privește ancheta demarată în München, nu pot să vă dau detalii pentru că personal nu sunt la curent cu acestea. În ceea ce privește însă întrebarea dumneavoastră, observație generală, există, cel puțin în Germania, uh, nu există un obiect al crimei organizate, ci uh, crima organizată e un fenomen făptașii așadar nu sunt pedepsiți în ceea ce privește crima organizată, ci în ceea ce privește infracțiunile comise, pot să fie, poate să fie vorba de infracțiuni de natură economică, financiară și așa mai departe. În ceea ce privește pedapsele nu pot să vă dau detalii, deoarece uh, tribunale sunt independente, în ceea ce privește criminalitatea economică, um, s-au înregistrat într-adevăr numeroase cazuri. În ceea ce privește Bulgaria, cum se va desfășura totul în continuare, v-am prezentat uh, pe scurt rezultatele experienței noastre în Bulgaria Noi, în calitate de instituție de anchetă, nu putem influența aceste evenimente și nu vrem să facem acest lucru pentru că ar presupune o intervenție în suveranitatea Bulgariei. Bulgaria însă, trebuie să dea curs procedurilor necesare în baza informațiilor prezentate de noi. Există într-adevăr făptași Um, care colaborează și uh, deocamdată judecătorilor nu este foarte clar care a fost contribuția din partea germană în totalul acestor uh, fapte. Nu poate fi măsurată uh, această participare germană, deoarece avem dificultăți deocamdată în stabilirea pedepselor corespunzătoare. Acestea sunt uh, așadar consecințele acestor evenimente. În rest, însă, e foarte clar ce s-a întâmplat în Bulgaria. E uh, o problemă ce ține de interesul național al Bulgariei. Iată de ce eu din Germania nu pot să dau sfaturi referitor la cum ar trebui să procedeze bulgarii? Trebuie să folosească instrumentele pe care le dețin și să le pună în aplicare în ceea ce privește procedura de urmărire penală. Oui, euh, je vais peut-être revenir d'abord euh, sur les sur les chiffres. Da, voi uh reveni asupra cifrelor pe care le-am enunțat, spune doamna Jeguzo. Acum câțiva ani, ministra de interne din Franța a spus că într-un an au evadat trei deținuți și au fost prins cinci ceea ce a făcut sigur, a provocat ilaritate generală. Aceeași greșeală am făcut-o și eu, da. Deci revin la cifre. Așa cum ele din cele două rapoarte pe 2011 ale OLAF. În cursul anului 2011 au fost detectate cazuri de fraudă care echivalau unei sume de aproximativ 404 milioane de euro. Deci din cazurile descoperite în 2011. Însă, am vorbit într-adevăr de 691,4 milioane euro bani recuperați ca urmare a unor anchete Olaf, dar care începuseră nu în 2011, ci mai de mult. Asta explică diferența între aceste două cifre. De adevăr, la prima vedere, po- <laughs> situația poate fi confuză. Și eu am comparat, într-adevăr, cele 404 milioane cu cele 140 de miliarde care reprezintă bugetul Uniunii Europene pentru a spune că, într-adevăr, 404 milioane de euro recuperați e o sumă importantă, dar la un buget de 140 de miliarde rămâne totuși destul de Minor, Din fericire, încă e un fenomen marginal. Bun, asta în ce privește cifrele. Și apoi uh, traficul de țigări. Într-adevăr, ni se adresează adesea întrebarea de ce ne concentrăm doar pe fenomenul ăsta. Pe de o parte, vreau să vă spun că Olaf intervine atât cât îi permite, cât îi permit propriile puteri și propriile competențe, trafic de droguri mai ales. Aceasta este o infracțiune cu caracter penal. Uh, însă nu afectează bugetul comunitar, deci uh, acolo Uniunea Europeană nu este competentă. Există și alte tipuri de contrafaceri, desigur, și începând cu acest an, Olaf are și competențe de a combate alte tipuri de contrafacere, să noi dispunem de o competență deosebită în uh, infracțiunile care afectează domeniul comunitar și, într-adevăr, traficul de țigări afectează substanțial bugetul comunitar, deoarece am vorbit de aproximativ 10 miliarde de euro bani uh, rezultați de pe urma acestor fraude și aici avem, într-adevăr, competență și uh, avem competență foarte clară. Asta nu înseamnă că în alte sectoare trebuie să stăm cu mâinile în sân. Uh, există și alte tipuri de contrafacere pe care Olaf ar dori să înceapă să le combată. Acum, dacă avem mijloacele de a detecta aceste fraude, da, aș spune Olaf, încearcă să identifice un anumit număr de tipuri de fraudă. În primul și în primul rând se bazează pe serviciile comisiei și de aceea strategia antifraudă despre care vă vorbeam dorește să încurajeze serviciile comisiei să detecteze mai bine fraudele și să le raporteze, dar vă spun și că ne bazăm și pe anumite informații provenite din baze de date internaționale pentru a identifica sectoare care prezintă un risc deosebit și există un număr de instrumente informatice elaborate de anumite direcții generale pentru a scoate la suprafață imediat sectoarele supuse riscului deosebit și pentru a intensifica și activitatea de control, dar uh, aceste proiecte nu sunt încă definitivate. Ce privește instituția procurorului european, dacă asta e soluția minune? Nu, e una din soluții. Un element printre multe altele, desigur. Și de ce să ne gândim la această instituție? Păi când am auzit colegul din Germania care vorbea despre diferențele de la stat la stat, cineva a, spus, a vorbit aici de SAPAR, dar sunt și alte cazuri în care vedem că există anchete de cazuri care au ramificații în multe alte țări și se reacționează de la, cu mari deosebiri de la stat la stat, dintr-o mulțime de motive, nu doar juridice. Și atunci Iată un argument în favoarea unui procuror european. Și anume, sunt afectate interesele Uniunii Europene, atunci trebuie să găsim reacții și răspunsuri comune. Atunci trebuie legislațiile să fie cât mai armonizate posibil și trebuie să căutăm mijloace și instrumente ca să combatem cât mai bine acest fenomen. Dar dezbaterile acestea durează de ani de zile și vor continua cu propunerile uh, de la anul ale Comisiei Europene. Și apoi, rolul politicii și al politicienilor. Bun. Există acesta, dar ar trebui să fie cel de a da un semnal pozitiv pentru a spune că acest tip de fenomene nu e admisibil. Toleranță zero. Asta trebuie să fie, asta trebuie să fie mesajul transmis de politicieni. Mulțumesc. Grazie, grazie a tutti. mulțumesc, doamnă, și mulțumesc tuturor invitațiilor din primul grup. Dacă colegii mai, dore, mai au și alte întrebări sau raportorii doresc să facă alte sugestii, îi invit să facă în scris și secretariatul vă va transmite toate aceste întrebări și reacții. Bun, invit uh, oaspeții următorului grup de discuții să vină alături de mine la tribună. Acum vom vorbi de activitatea preventivă a fraudelor și de corupția în uh, contractele de achiziții publice. Vom da ascultare domnului Ianuș Bertoc, care ne va vorbi despre preîntâmpinarea corupției și despre un ghid uh, de uh, proceduri pentru contracte de achiziții publice. Imediat apoi vom da cuvântul domnului prefect Bruno Frattazi, care reprezintă uh, Ministerul de Interne din Italia, care ne va prezenta proiectul Capaci privitor la înființarea unor proceduri de tip automat contra infiltrării criminale, mă rog, infracționale în uh, contractele de achiziții publice.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 Madam President. Thank you so much. And this is a great pleasure to... Vă mulțumesc. E o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici, la Parlamentul European. Îndeosebi că uh, și țara mea face parte din această comunitate. Aș dori totuși să vin și să prezint o perspectivă diferită. Aș dori să subliniez câteva um, învățăminte trase de OECD în ceea ce privește principalele tendințe din um, sectorul achizițiilor publice în ultimii 2-3 ani, uh, ca și consecință înregistrată la criză. Aș dori să conturez așadar um, aceste principale mesaje. Putem regăsi trei idei principale. Prima se referă la volumul pieței de achiziții publice. E vorba de asemenea de cea mai uh, intensă interacțiune în, între sectoare, care face ca uh, interesele financiare să fie vulnerabile, cele mai vulnerabile în fața fraudei și corupției. Cel de-al doilea mesaj reprezintă răspunsul țărilor și guvernelor la tendințele actuale, se pare că transparența, continuitatea reprezintă principalele tendințe, lupta împotriva corupției și a fraudei mai puțin. Cel de-al treilea mesaj vizează selectarea, procedura de licitație. Aceasta este cea mai reglementată, cea mai transparentă. Cu toate acestea, se poate constata că atât în ceea ce privește etapa premergătoare cât și ulterioară, transparența și lupta împotriva corupției reprezintă mai degrabă excepția. Acest diapozitiv prezintă un grafic care arată că în Europa, vis-a-vis -vis de PIB, se pot găsi între 15 și 27%, mă refer la țări din Europa, 27% de exemplu în țările de jos, peste 20% așadar la nivelul Uniunii Europene. Vorbim așadar de o cincime din economie. După cum uh, vă spuneam, în ultimii trei ani, în ceea ce privește răspunsurile la adresa crizei economice și financiare, putem observa că țările se concentrează deosebire asupra transparenței, eficienței, de exemplu, prin introducerea unor noi structuri, unor noi agenții de achiziție, de exemplu în Grecia, Irlanda sau agregarea ca consecință la directive, la prevederile directivelor europene. Putem vedea că doar puține țări pun în aplicare măsuri specifice în, pentru a lupta împotriva fraudei și corupției. Am să subliniez pe parcurs care sunt aceste măsuri concrete. Haideți să începem cu transparența. Aceasta este astăzi o realitate. Sunt convins că dumneavoastră considerați că se respectă transparența totală în achizițiile publice. S-ar putea să fiți surprinși, pentru că, da, în mod tradițional, acest lucru e valabil pentru publicarea regulamentelor, chiar și cererilor de ofertă. Dar acest lucru se întâmplă rare ori când vine vorba de publicarea cheltuielilor. De asemenea, putem observa doar două elemente specifice. Un element înseamnă monitorizarea rezultatelor achizițiilor publice, ce anume se livrează și acest lucru ține de gestionarea contractelor. Dacă acestea nu sunt monitorizate și dacă așadar nu e nevoie să înțelegem rezultatul, puteți observa încă o dată că aici există un potențial pentru a abuza sau a folosi necorespunzător aceste fonduri. Puteți observa de asemenea că transparența are o singură direcție. Transparență de la administrație către furnizori sau chiar către societate. A rare ori, acest lucru se întâmplă invers. Monitorizarea sau semnalarea, de exemplu, unui comportament neadecvat. Trecem în continuare la cel de-al doilea mesaj. puteți observa că măsurile împotriva corupției și împotriva fraudei sunt folosite în mod obișnuit în procesul de licitare, dar rare ori în ceea ce privește definirea nevoilor și în gestionarea contractelor sau în etapa livrării plăților. E foarte important să înțelegem de ce. În cazul unui proiect de mari dimensiuni, definirea nevoilor și pregătirea documentelor de licitație ar putea determina, ar putea influența procedura de selecție și ofertele eligibile. Pentru a vă da un exemplu concret în acest sens, care sunt măsurile de transparență la care ne referim. Puteți observa aici un element pe care noi îl numim declarația de interese particulare. În centru puteți observa felul în care țările din OECD, care, printre care se numără și marea parte a țărilor din UE, dar și America de Nord, Corea sau Japonia, puteți observa așadar că țină mai degrabă de excepție atunci când uh, se interzice primirea de atenții. Foarte puține țări le solicită autorităților și în acest caz uh, autorităților implicate în procesul de licitații publice, de achiziții publice să, își, să facă o declarație de interes. Haideți să trecem la alte exemple concrete. Atunci când vorbim de riscuri, riscul de corupție, de fraudă, prima întrebare care apare este, uh, știm, avem uh, o hartă, putem identifica unde sunt riscurile. Încă o dată vedem că ne confruntăm mai degrabă cu o situație excepțională atunci când țările fac o cartografiere a riscurilor. o treime din țări nu au nicio cerință în acest sens. De asemenea, o treime din țări nu folosesc uh, mecanisme de control um, pentru a pentru a recurge la o dublă procedură de verificare. Astfel, autoritățile se monitorizează reciproc, am putea spune. Ca atare, o treime din țări nu au deloc acest mecanism. Având în vedere timpul limitat, am să trec uh, la următorul diapozitiv. Care sunt măsurile folosite pentru monitorizare și controlare? Încă o dată, aici puteți observa că, pe de o parte, aproape toate țările folosesc proceduri de verificare în situații excepționale. Atunci când uh, nu se recurge la procedura tradițională de licitație. Cu toate acestea, recurgerea la o verificare independentă sau validare independentă în cazul unor achiziții publice de mare volum sau importante care se ridică la valoare înaltă. Încă o dată, e vorba de proceduri folosite doar într-un număr redus de țări. Acestea sunt așadar cele trei elemente cheie și anume că achizițiile publice sunt cele mai vulnerabile în fața fraudei și corupției. Reformele re recente s-au concentrat asupra transparenței și mai puțin asupra combaterii corupției. Al treilea mesaj cheie este că în ciuda transparenței nu se aceste măsuri luate nu uh, își ating potențialul. Aș dori în cele din urmă să mai subliniez, să mai prezint una din lecțiile învățate, și anume că toate aceste lucruri uh, sunt valabile și în ceea ce privește procesul de luare de decizii în general. Cartografierea riscurilor în luarea de decizii sau transparența în luarea de decizii în general, de exemplu, vine vorba de lobby, reflectă uneori conflict, conflicte de interese și aș putea continua. Nu e vorba doar de fenomene care se întâlnesc în ceea ce privește achizițiile publice, sunt riscuri importante. În cadrul OECD am elaborat câteva baze de date pentru a putea trage învățămintele necesare din aceste lecte și, de asemenea, instrumente pentru a putea veni în ajutorul statelor aici. Am ajuns astfel la final. Vă mulțumesc. Mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și cu detalii suplimentare. Mulțumesc. Grazie, Mr. Berto, că soprattutto per aver rispettato. Mulțumesc și mai ales mulțumesc pentru că ați respectat timpul alocat. Și acum dau cuvântul domnului prefect Fratazi din partea Ministerului de Interne italian care ne va prezenta proiectul Capaci, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Și... Da, președinta întrerupe. Vă mulțumesc, spune invitatul, mulțumesc și tuturor membrilor acestei comisii care îmi face onoarea să-mi dea ascultare pentru a vă prezenta acest proiect Capaci, care are un scop uh, uh, punctual cel de a monitoriza fluxurile financiare în uh, marile contracte de achiziții publice din Italia. E un proiect care reprezintă și un interes european, fără îndoială, după cum ne arată și faptul că e vorba de un proiect care a fost finanțat de o direcție generală a Comisiei Europene și anume DG, Direcția Generală pentru Afaceri Interne și sperăm că vom putea avea și o activitate de diseminare a cunoștințelor noastre în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Acest proiect, Capacii, după cum puteți vedea din diapozitive. E un proiect care care este un acronim pentru crearea de proceduri automate pentru monitorizarea uh, contractelor publice. Dar numele Capaci este cel al unei localități din nefericire faimoasă din cauza faptului că acolo acum 20 de ani în luna mai a anului 1992 a fost ucis un foarte cunoscut magistrat italian și anume Giovanni Falcone, care a fost printre primii magistrați din Italia care a tras atenția publicului asupra temei uh, documentelor bancare și a raporturilor relațiilor dintre finanțe și mafia și care a fost ucis lângă Palermo și anume, cum spuneam, la Capaci. Însă, dacă e să vedem care e esența proiectului nostru, ne dăm seama că e vorba de un proiect care își dorește să monitorizeze fluxurile ă, informațiilor financiare care privesc, se referă la toate plățile efectuate în cadrul unei ă, unor contracte pentru construcții publice. Deci de, plecând de la bănci direct, printr-o centrală de bază de date, avem posibilitatea prin acest uh, proiect Capace să avem mai multe cunoștințe în legătură cu utilizarea resurselor publice și în același timp să furnizăm o platformă de susținere pentru anchetele care își doresc uh, împiedicarea infiltrării infractorilor în sectorul uh, contractelor de achiziții publice. Acest proiect Capaci funcționează așadar ca un mecanism care utilizează un sistem de alertă care avertizează autoritățile care uh, monitorizează fluxurile financiare în legătură cu, cu operațiunile sau faptele care prezintă anomalii și care pot avea caracter infracțional. Deci putem să considerăm acestea ca fiind o operațiune anormală sau neobișnuită și printre scopurile proiectului Capaci după cum am spus deja, se află și cel al, al diseminării acestor informații în alte state europene. După cum s-a spus deja aici de reprezentantul OCDE, antevorbitorul meu, riscul, ca să spun așa, poluării mafiote eh, se referă mai ales la sectorul contractelor publice. Piața acestor contracte, într-adevăr, reprezintă un punct foarte vulnerabil al administrației, uh, atât din Italia, acolo unde, bineînțeles, uh, mafile sunt mai agresive, dar nu numai în Italia, ci și în alte state membre ale Uniunii și în țări terțe, de asemenea. Și aici Ă, mă leg de ceea ce spunea vorbitorul meu, spunând că e un risc dovedit. E vorba de un risc resimțit, pentru că are legătură cu situația stabilității sau instabilității financiare de care au de suferit mai ales anumiți operatori economici, chiar și cei care dispun de un capital de un volum însemnat și cei care au uh, portofolii consistente și ei pot întâmpina dificultăți, de exemplu, în a avea acces la creditul bancar. Sigur că riscul unei, unei activități mafiote e legat și de interesele mafiilor de a intercepta resursele financiare. Dumneavoastră înțelegeți foarte bine că riscul ca această crimă organizată să intercepteze resursele financiare sau să pună la dispoziția unui operator economic propriu capital murdar care trebuie spălat printr-o investiție publică însemnată uh, e foarte uh, prezent. Deci există un risc de, al unei coparticipări a crimei, uh, de, a infracționalității de natură economică și financiară în afaceri economice însemnate și importante într-o țară anume pentru că e vorba de infrastructuri de natură strategică, e vorba de infrastructuri nevralgice, ca să spun așa, pe care se bazează creșterea și dezvoltarea unei țări. Metoda acestui mecanism capaci ă, este să identifice actorii acestei monitorizări. Să vedem care e lista. În primul rând, anumite administrații la nivel guvernamental și anume agen, anumite agenții de anchetă, de exemplu Direcția de Anchetă Antimafia din Italia, care are această misiune să urmărească ce se întâmplă în sectorul contractelor publice. Și apoi mai sunt și agențiile cu misiuni tehnice. Și noi, ca un comitet pentru uh, supravegherea marilor uh, lucrări publice, eu sunt coordonatorul acestui organism, chiar noi am elaborat acest proiect cu colaborarea unei agenții de natură tehnică, și anume UIF, Unitatea de Informații Financiare, care are sediu în Italia, dar are sediu și în alte țări, pe lângă Banca Centrală. Și sistemul bancar este alt actor al acestui proiect deoarece în realitate noi monitorizăm informațiile financiare bazându-ne și utilizând colaborarea oferită nouă de rețeaua interbancară reprezentată de ABCBI. Și apoi eh, cei care participă la contract, deci eh, autoritățile locale eh, care organizează licitațiile și forța capacii constă în faptul că implică toate, toți actorii acestui lanț de operatori economici care intervin făcând investiții publice. Deci nu e vorba doar de contractantul general, care organizează licitația, ci și de ansamblul sub, subiecților și actorilor care intervin cu orice titlu pentru orice tip de uh, lucrări, de furnizări, de servicii în, uh, în asemenea contracte. Bun, vedeți aici în acest uh, diapozitiv care sunt instrumentele. Trebuie să, utili, să se deschide și să se utilizeze anumite conturi, ceea ce nu e complicat pentru un operator economic, pentru că e vorba doar de a utiliza un cont care poate fi deja înființat, deschis de operatorul economic. Trebuie doar să indice că prin acel cont trebuie să treacă toate sumele um, care sunt uh, implicate în uh, acest contract public. Plățile trebuie efectuate printr-un instrument financiar de uz comun în spațiul economic european. E vorba de uh, standardul SEPA. Trebuie să conțină și un cod care să identifice investiția publică aceasta e identificată prin acest cod, așa numit alfanumeric, care se numește CUP, CUP, care de fapt e un cod care marchează faptul că există bani publici. Deci e un fel de marker cu ajutorul căruia acești bani sunt trasabili. Din momentul în care se proiectează să fie uh, uh, cheltuiți până la finalul ciclului său de viață, ca să spun așa. În următorul diapozitiv se poate vedea cum funcționează întreaga mașinărie. La, eh, la stânga există mm, acolo o situație cu contractantul general, apoi toți actorii care intervin în licitație sau în acest contract, toți care aparțin acestui lanț, în centru eh, diapozitivului vedeți acel templu care reprezintă banca banca sau băncile, această rețea uh, europeană a băncilor care uh, generează rapoarte de informații îndreptate uh, către autoritatea publică care face monitorizare, adică agențiile uh, de investigații și anchete care trebuie să aibă la dispoziție aceste informații transmise prin acest circuit. Acum, care sunt avantajele proiectului nostru? Ei bine, Acestea sunt evidente și chiar imediate, pentru că, după cum puteți vedea în diapozitiv, nu e necesar ca agenția de anchetă să solicite de la un magistrat, de la un judecător, să aibă acces la informații de natură financiară și deci să comunice direct cu o bancă, ci deja există uh, acordul operatorului economic ca informațiile de natură financiară și bancară să uh, fie canalizate spre o bază de date de unde apoi pot fi la dispoziția anchetatorilor. Aceste date sunt examinate și uh, uh asamblate conform unor parametri care pot fi deja prestabilite. Noi am indicat acolo în diapozitiv unele, de exemplu, pentru operațiuni uh, care depășesc un anumit plafon. Uh, ar fi interesant, de exemplu, să cunoaștem uh, dacă există fluxuri spre uh, zone offshore, apoi pe categorii de destinatari și așa mai departe. Am dorit, aș dori să vă mai uh, spun un lucru și anume că acest proiect utilizează uh, instrumente deja prezente, cum ar fi SEPA, cu rețeaua interbancară. Deci, platforme informatice și instrumente financiare care deja există în sistem. Noi n-am inventat nimic nou, ci uh, nu facem decât să exploatăm instrumente ex- deja existente în sistem. Bun, următorul diapozitiv. Uh, acolo putem vedea că, de fapt, există o întreagă dimensiune europeană, după cum spuneam, al acest, a acestui proiect, pentru că uh, el utilizează sistemul SEPA, care din 1 februarie 2014 va constitui instrumentul financiar obligatoriu și care, față de alte instrumente financiare, uh, cuprinde un mai mare număr de informații utile pentru a putea, într-adevăr, înțelege ceea ce se află în spatele unei anumite operațiuni financiare sau bancare. Apoi sistemul, după cum spuneam, poate uh, releva posibile anomalii și să genereze un sistem de alarmă uh, Uh, și atunci organele de anchetă sunt uh, cele care mm, primesc aceste informații. Apoi, sistemul e capabil să ne facă să înțelegem dacă există anomalii și față de cadrul financiar legal pentru că sunt bani publici, și anume dacă cheltuirea banilor în concret e coerentă cu ceea ce se întâmplă pe hârtie. Știți că în Italia, dar și în alte țări, una din critici este cea referitoare la faptul că aceste lucrări publice sunt întotdeauna întârziate față de ce se prevede și uh, mai ales adesea se aloc acolo resurse financiare mult uh, superioare față de ceea ce era prevăzut în contract. Deci, Există și o dispersie a resurselor publice, adesea cauzată de fapte de corupție la nivel administrativ, la nivel politic. Deci sistemul acesta capaci poate monitoriza și această formă specifică de risc care poate fi, avea legături uh, cu lumea mafiotă, dar poate să fie identificată și ca o formă de risc uh, per se. Iată, avem aici un tabel cu trei exemple de lucrări publice uh, în legătură cu care există, se exercitează acest sistem al nostru experimental. E vorba de metrou din Roma, apoi uh, o, o mm, lucrări publice feroviare în Calabria și, în al treilea rând, uh, uh, un sit arheologic în Pompei, care, sigur, e un sit internațional foarte important. Avantajele pentru celelalte țări care doresc să adere la proiectul nostru de diseminare, avantajele, sigur, deja sunt evidente, pentru că se consolidează cooperarea, și se îmbunătățește capacitatea de monitorizare a infiltrării crimei organizate în aceste contracte publice. Și apoi se facilitează de asemenea și participarea transnațională în, la aceste licitații datorită, datorită faptului că se ajunge la un foarte înalt nivel de transparență. Și în fine, proiectul prevede diseminarea prin trei faze distincte supravegherea în uh, trei state europene, formare în două țări europene și testarea, experimentarea într-o, într-un stat membru. Și pe data de 5 aprilie anului în curs, a ex- anului curent, a existat și o prezentare făcută în fața Asociației Bancherilor Germani acestui sistem și noi suntem deschiși, sigur, dacă alte state europene își vor manifesta interesul de a cunoaște și a aplica acest sistem. În uh, următoarele diapozitive veți găsi o sinteză a obiectivelor proiectului CAPACI pe care nu le mai uh, reiau acum pentru că nu am destul timp la dispoziție. Și uh, ca să dăm acum curs să înceapă dezbaterea cu asta, închei și vă mulțumesc pentru atenție. Prefecto Frattasiver. Mulțumesc, domnule prefect, spune președinta, pentru această prezentare a unui proiect care, după cum ne-ați explicat, are un nume care spune foarte multe, mai ales nouă italierilor, Capace. Bun, acum deschidem uh, dezbaterea. Dau cuvântul coordonatorului uh, domnul Borghezio. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc și celor doi invitați. Ne-au oferit mult material de reflexie. Documentele domnilor lor uh, sunt, uh, vor fi fără îndoială foarte utile și vom analiza uh, documentele domnilor lor. Domnul doctor Bertoc i-aș adresa următoarea întrebare. Când acum pe avocatul diavolului în legătură cu legislația europeană care deja există, ce ne-ar putea spune care sunt punctele slabe ale acestei legislații și ale acțiunii de control și prevenție în ce privește spălarea de bani? Deci, din punct de vedere al observatorului dumneavoastră, care ar fi instrumentele care ar putea fi utilizate pentru mai bună monitorizare? în uh, situații care prezintă uh, semnale de infiltrare a mafioților în economia reală. A doua întrebare, către domnul prefect Fratazi, sigur, este un compatriot al meu și vreau să-i mulțumesc pentru că Știm ce se întâmplă și în Italia și în Europa și e clar uh, utilitatea unui astfel de experiment. Și ni l-ați descris foarte bine. Acum o întrebare specifică. Uh, Dumneavoastră v-ați declarat disponibilitatea de a colabora pe plan național și internațional. Bun. Să luăm un exemplu, regiunea Piemonte. Da, știm că există acel proiect de tren de mare viteză între Lyon și Torino. Acolo este un proiect foarte controversat. Dar eu cred că singurul argument convingător e că a face o lucrare de acest gen într-o zonă infestată de îndrangheta, să spunem că acolo e nevoie, există, o, trebuie să existe o anumită propensiune de, a, de a-ți asuma un risc. Și eu cred că autoritățile administrative și politice din regiunea Piemont sigur, acum nu fac o afirmație categorică, dar cunoscând faptul că există acolo personaje sensibile, începând cu guvernatorul, cred că o disponibilitate uh, uh, de a recurge la, la sistemul dumneavoastră ar fi uh, salutată. Mulțumesc și acum din partea GUE, domnul Sondergaard. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste două prezentări. Aș dori să pun o întrebare domnului Fatazi. Aș dori să știu dacă acest sistem a fost folosit în contextul uh, cu tremurului și al reconstrucției de la Aquila din Italia sau dacă s-ar fi putut uh, uh recurge la un astfel de sistem într-o astfel de situație. Dacă, de exemplu, guvernul suspende regulile sau contractele, uh, cel puțin asta am înțeles eu în contextul la Vila. Erau, deci a fost vorba de o serie de reguli legate de subcontractanți care nu trebuiau să aibă niciun fel de legătură cu mafia, dar într-o situație de criză, în timpul cu tremurile, această uh, Uh, regula a fost suspendată. Cum o astfel de situație e integrată în sistemul pe care ni l-ați uh, prezentat dumneavoastră? Iată și întrebarea mea. Uh, cu tremurul din Agvila sau situația respectivă a, lua, a fost luată în calcul sau a fi putut fi luată în calcul? Mulțumesc, doamna Weiler. Doamna Weiler, vă mulțumesc, doamna președinte. Am două întrebări. Domnule Fratazi, ați prezentat conceptul în cadrul băncilor din Germania la începutul anului. Poate ne puteți spune care a fost reacția acestora, dacă li s-a părut uh, inutil sau care a fost reacția lor. În al doilea rând, ați vorbit de um, la ce anume lucrați, uh, anchetele în Calabria și Pompei. Cum primiți aceste contracte? Uh, le primiți de la administrația regională a comunelor sau uh, sunt propuse de, de la Bruxelles sau de guvernul uh, național din Italia? Cine anume vă dă acest mandat? Din câte am înțeles și doream să verific, dumneavoastră aveți o atitudine destul de sceptică în ceea ce privește proiectele de mari dimensiuni, deoarece durează foarte mult până acesta ajunge la, să, să fie complet și, și în Germania există câteva situații care au dat, uh, care au generat așadar această atitudine sceptică de asemenea. Domnul Ertoc, ați da câteva exemple în ceea ce privește pericolele ce țin de transparența în procedura de achiziții publice. Știți că, din punct de vedere politic, noi dorim o simplificare a directivei privind achizițiile publice pentru a permite IMM-urilor să participe la achizițiile publice. Nu vedeți aici o contradicție, un pericol? Dacă simplificăm achizițiile publice, atunci această simplificare nu merge întotdeauna mână-mână cu transparență. Ehm, atunci nu vi se vede, nu, vi, nu considerați că există o problemă dacă vom ehm, face cerințele minime mai stricte? Uh, după părerea dumneavoastră, acest lucru poate fi luat sau nu în considerare în activitatea dumneavoastră? O ultimă întrebare, aveți experiență în ceea ce privește deosebirile între marile și micile proiecte, proiecte de mari dimensiuni, așadar unde e vorba de milioane de euro sau chiar mai mult, sau mici proiecte la fața locului. Vedeți și aici că există pericolul uh, faptelor de corupție sau mai degrabă plutesc într-o zonă gri. Grazie, adesso facultatea. Mulțumesc acum domnul Schmidt. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Domnului Bertoc aș dori să-i spun că am aceeași mirare. Dacă totul e așa de minunat uh, în ce, uh, în ce privește achizițiile publice, atunci poate ar fi bine să avem mai puține sau cel puțin uh, contracte directe. Așa cum a spus în legătură cu pragurile. Poate că ar fi util da, nu știu dacă este chiar interpretarea dumneavoastră. Poate ați putea să ne spuneți mai multe în acest sens. Domnului Fratasi, aș dori să-i pun o întrebare de ordin general. Toată lumea e infractor în Italia dacă organizezi o, o licitație publică? E din start, din oficiu, normal să fii considerat ca infractor? Așa se întâmplă? pentru că mă interesează aspectele legate de integritate. Dacă spune sau sugerați că cel puțin toate proiectele importante din uh, Italia sunt, uh, se fac cu implicarea mafiei, așa e? Chiar așa e de rău în Italia astăzi? Are la parola. Mulțumesc. Acum, înainte de a da din nou cuvântul invitaților noștri, aș dori să pun accentul pe cele spuse de primul nostru invitat, eh, domnul Bertox, eh, și anume, transparența, sigur, e inamicul corupției, dar, în general, eh, e inamicul tuturor infracțiunilor. Eu spune că ar trebui facilitat accesul la informații pentru cetățeni, dar sigur că și transparența e elementul care ne pune bețe în roate infractorilor. Bun. Din nou, înainte de a da cuvântul domnului Fratazi, eh, în legătură cu întrebările domnului Schmidt, lucrul la care s-a referit și domnul Borghezio, Aș adăuga și eu câteva cuvinte, și anume, în uh, Parlament, uh, de mai multe ori a revenit problema asta, sau și domnul Borghezi s-a referit la trenul de mare viteză între Franța și Italia, dar uh, mai era și problema podului care ar fi trebuit să lege Sicilia cu Calabria, pontul, podul, mă scuzați, peste strântoarea Messina, și atunci s-a evaluat posibilitatea de a construi ace- acest pod. Ba chiar încă nu s-a uh, efectuat evaluarea de mediu, dar și atunci au existat anchete uh, din partea organismelor antimafia din Calabria și uh, din Sicilia și mm, practic anchetele au fost duse la bun sfârșit și a fost strigător la cer. Erau legături clare între mafile italiene care ajunseseră chiar la un acord pentru a-și împărți profiturile, dar era vorba acolo și de mafile din alte țări, nu doar din Italia. Se spunea chiar că trebuiau consultați și ingineri japonezi, pentru că ei aveau mare experiență aici. Și s-a emis chiar ipoteza ca să vină acolo muncitori din Japonia, deci s-au interesat și Yakuza, mafia japoneză. <laughs> Față, era interesată de acest proiect din uh, Sicilia. Eu am înțeles ce le spus aici de domnul prefect Fratazi. Nu înseamnă că în Italia toți sunt delinvenți, dar să spunem că există o anumită uh, tendință în Italia, acolo unde există mari uh, lucrări publice, uh, există această tendință de infiltrare din partea mafiei. Există chiar o, o, o, cursă, uh, o concurență în acest sens. Și apoi nu mai, știu, nu mai știe statul cum să facă pentru a remedia lucrurile. Și acest lucru ne l-a demonstrat în prim, iată, în ultimul rând, uh, ce, am văzut ce se, întâmplă, ce se va întâmpla în 2015. Există anumite localități din Italia, uh, din nordul Italiei, unde au existat infiltrații mafiote și vom vorbi de prefecții care monitorizează, cu prefecții care monitorizează acele localități. Deci situația din Italia, într-adevăr, e foarte îngrijorătoare. Doamna Borsellino vrea să adauge ceva. Da, vreau doar să spun ceva nu în apărarea Italiei, ci despre Italia. Adevărat că, într-adevăr, e foarte activă crima organizată acolo. Într-adevăr, e foarte bine organizată, dar există și niște autorități care își fac treaba foarte bine. Autoritățile antimafia, iată că descoperă foarte multe uh, infracțiuni. Președinta, da, un chei uh, spunând că nu e o întâmplare uh, sunt de acord cu doamna Borsellino. Nu e o întâmplare că la subcomisia noastră am audiat deja pe directorul uh, direcției uh, de anchete antimafia, a fost aici alături de noi și am adus pe mai mulți procurori și comisari italieni aici la Bruxelles pentru a-și aduce contribuția la lucrurile noastre. E clar că nu trebuie să tăcem în legătură cu un anumit fenomen. Mafia e puternică atunci când se bucură de acordul societății, în momentul în care societatea civilă e conștientă și ia act de infiltrarea mafiotă, eu cred că deja putem avea un prim răspuns sau o primă reacție antimafia. Uh, am uh, ascultat ce spunea reprezentantul vămilor germane. El spunea că în uh, Germania nu e foarte răspândită această crimă organizată. Eu nu prea sunt de acord, pentru că la Duisburg știm că ce s-a întâmplat cu Mm, faptul că s-au împușcat niște mafioți italieni, dar ba chiar Germania spune că e a doua patrie a îndranghetei italiene, a devenit o fortăreață a mafioților italieni. Spun unii că economia Germania a fost atacată din rădăcină de mafile italiene. Deci cred că e bine să vorbim de Italia, dar haideți să spunem că nu e vorba doar de Italia, să spunem lucrurilor pe nume. Bun, deci au cuvântul invitații noștri. Thank you so much and, uh... Mulțumesc foarte mult. Această dezbatere ne arată nu numai cât de important, ci și cât de interesant este acest subiect. Începând cu prima întrebare în legătură cu lacunele, părțile slabe. Uh, poate că o să vă surprindă răspunsul meu. Eu n-am menționat profesionalizarea pentru că experiența noastră ne-a arătat că în uh, multe țări uh, achizițiile publice nici măcar nu sunt considerate o meserie. Deci, pe de o parte aveți 20-25% din PIB, uh, o, o piață mare care poate să modeleze întregul sector public și privat și pe de altă parte administratori sau birocrați care nici măcar nu sunt pregătiți pentru a trata această piață. Deci avem acest dezechilibru între furnizor și capacitate. Capacitatea de a aborda acest subiect. Deci, de exemplu, de a înțelege potențialul de schimbare, de a atinge obiective, uh, nu numai, uh, nu numai rezultate clare, ci și obiective socioeconomice. Ați vorbit despre IMM-urile mici, verzi, ecologice. Cum pot ele să uh, fie create? Uh, apoi, al doilea aspect la care nu m-am referit, uh, achiziții publice în situații de urgență. Europa pare că nu e gata. Se întâmplă la fel și în uh, Japonia sau în alte țări. Dar în SUA sau Canada există administrații pregătite care nu încep procesul doar când ceva are loc, ci care pregătesc contracte cadru care ar putea să fie uh, mobilizate, deci uh, furnizorii pot să fie mobilizați imediat uh, cu uh, prețuri fixate, dacă, de exemplu, au loc inundații sau uh, cu tremure sau situații de urgență. Deci, uh, în Europa ne lipsește o astfel de pregătire înainte de un dezastru sau o catastrofă. O a treia întrebare, simplificare, simplificarea Uh, sau uh, simplificarea pentru IMM-uri mai ales. Eu, în țara mea, m-am uh, ocupat de reforma administrației publice. Eu știu ce poate, care sunt beneficiile pe care simplificarea le poate aduce unei economii sau cetățenilor unei țări. Încă o dată, sunt pentru simplificare, dar realitatea este mult mai complexă. Și aici vă pot da două exemple. Primul exemplu. În ce privește transparența, da. Transparența astăzi o reprezintă portalurile electronice, chiar dialogul cu furnizorii. Dar transparența înseamnă și tehnologii noi pentru uh, uh, achiziții publice. Deci e un, uh, o reacție mai sofisticată, dar impactul diferă de la forma, un format la altul. E vorba de contracte majore, contracte cadru major, majore. Ei e un instrument pentru a reduce, pentru a scădea prețurile, care are un impact foarte mare asupra IMM-urilor. Competența este foarte dură, concurența este foarte dură și uh, cei precum IMM-urile abia reușesc uh, să reziste pe termen mediu sau lung. Deci, încă o dată, transparența e bună pentru cheltuieli, uh, pentru evitarea risipei și așa mai departe, dar uh, consecința asupra unor actori economici poate să fie tragică, foarte gravă. Un alt aspect, când am vorbit despre piața unică europeană, vorbim despre mari actori de pe, ace- de pe această piață. Există astfel de actori în domeniul achizițiilor publice? Răspunsul este nu. Nu există o piață unică europeană pentru achizițiile publice. Uh, achizițiile transfrontaliere e de 3,8% din valoare. Nu e o piață unică. Nu putem vorbi despre o piață unică. Și ca să vă dau o comparație uh, cu Statele Unite, în SUA, furnizorul uh, străin este de 12-13%. E o cifră cu două cifre. Între statele membre Mă refer la uh, granița cu Mexicul sau cu Canada. Încă o dată, potențialul este imens. E vorba de potențialul pentru piața achizițiilor publice. Și încă o observație, riscul. În funcție de natura achiziției publice și de valoarea contractului, tipologia este diferită. Totul depinde de renegociere, de gestiunea contractelor și așa mai departe. În marile contracte, e vorba de marile proiecte de infrastructură, totul se, defin- se, se hotărăște în definirea uh, nevoilor, dacă e vorba de un pod sau de un tunel, pentru că astfel se va hotărâ cine este eligibil, cine poate participa la, uh, la uh, licitație și în funcție de aceste criterii poți să favorizezi uh, anumiți uh, furnizori. Vă mulțumesc. Sì, grazie. Allora, rispondo alle domande. Domnul, mulțumesc. Acum încerc să răspund, uh, începând cu domnul Borghezio, răspund întrebărilor, dar fac și o precizare. Uh, pentru a vă explica următorul răspuns pe care vă oferim în legătură cu situația la Aquila. Și la întrebarea doamnei Weiler, și anume, cine hotărăște care e autoritatea care are ultimul cuvânt în legătură cu care lucrări publice uh, pot fi incluse în acest uh, proiect al nostru, dacă am înțeles bine. Bun, deci o precizare lucrările publice, marile lucrări publice, pentru care a fost experimentat proiectul nostru Capaci și în continuare e aplicat, sunt uh, hotărâte de un comitet interministerial al guvernului italian, numit CIPE, Comitetul Interministerial pentru Programarea Economică. Și acesta identifică pe baza uh, marilor lucrări publice programate uh, cărora dintre acestea se poate și a fost deja aplicat acest proiect al nostru, Capaci. Deci eu cred că dacă trebuie să luăm hotărârea de a extinde acest experiment inclusiv la lucrările trenului de mare viteză, acest comitet poate lua o decizie în acest sens. Pentru că după cum am încercat să vă explic, nu este niciun obstacol care să se opună extinderii proiectului nostru și altor și la alte tipuri de contracte publice. Sistemul nu a fost utilizat la Aquila doar pentru că cu tremurul uh, care s-a produs acolo s-a produs înainte de finalizarea proiectului nostru. Asta nu înseamnă însă că pentru la Aquila nu se pot efectua controle inclusiv financiare uh, pentru ceea ce se întâmplă cu reconstrucția și vă spun că există și controle antimafia, inclusiv pentru finanțarea privată, și anume cum utilizează o persoană fizică banii dați de stat pentru a-și reconstrui casa, locuința, indiferent dacă există sau nu o licitație publică, pentru că acolo uh, e vorba de o intervenție privată, dar realizată cu bani publici. De aceea am cerut garanții deosebite acolo, pentru că banii investiți în această reconstrucție de la Lacoila, pentru că acești bani să nu uh, sfârșească în mâinile mafioților sau infractorilor uh, care ar putea interveni acolo. Bun, cred că cu asta am uh, răspuns și întrebării doamnei Weiler privitoare la faptul că mm, există un proces de decizie, care proiecte sunt implicate. Am răspuns, este acest comitet de uh, miniștri. Acum, bun, uh, germanii au uh, dovedit un interes anume. Eu nu am participat la întâlnirea cu autoritățile din Germania, dar sper că interesul acestora va fi încă și mai accentuat uh, Eh, față de proiectul nostru, sigur. Și, pe de altă parte, Germania cu Franța, Olanda și Spania sunt țările europene care, prin eh, afinitate de legislație și de instrumente, cred eu că pot aplica cel mai ușor acest instrument. În legătură cu ce a spus domnul Schmidt acum, aș preciza că vorbim aici de o activitate de prevenire a unui risc de infiltrație criminală, infracțională, care poate apărea în toate marile economii occidentale sau ale țărilor avansate, chiar și în cele care cred că sunt la adăpost de acest risc. De fapt, vorbim de un fenomen care implică funcționari corupți, acea zonă gri care practice uh, și include și zona marii finanțe. Deci eu nu cred că uh, doar anumite țări sunt vizate. Sigur, după cum a spus doamna Borsellino, după cum a spus doamna Alfano, Italia, din cauza prezenței acestor organizații mafiote în patru regiuni istorice ale Italiei, uh, Italia se poate considera ca fiind una din țările cele mai expuse acestui risc, însă acest tip de risc într-o economie globalizată poate afecta oricare economie din oricare țară. Deci nu cred că e limitat fenomenul la o anumită țară, ba din potrivă. Uh, orice operator economic poate uh, fi implicat în acest proiect. Nu contează în ce țară și are sediul. Mulțumim. Centa, mulțumim invitaților. Mulțumim pentru că ați venit alături de noi astăzi pentru a discuta aceste subiecte de mare importanță pentru Comisia noastră. Dacă aveți informații suplimentare, ni le puteți trimite în scris, le puteți trimite secretariatului nostru. Acum vă reamintesc că următoarea noastră reuniune va fi în 15 octombrie. Și acum invit uh, să începem imediat reuniunea coordonatorilor cu ușile închise, deci toți cei care nu participă la această reuniune uh, sunt rugați să părăsească sala. Mulțumesc!